No hammer today? No hammer? This is going to be the one. Buenos días. Muy buenos días. Bună dimineața tuturor. Muy buenos días. Queridos colegas. Bună dimineața, dragi colegi. Bună dimineața încă o dată, dat fiindcă nu am ciocănel, ca să vă atrag atenția că începe reuniunea, vă rog să luați loc. Și haideți să începem această reuniune. Încep prin a le transmite celor care nu au putut uh, lua parte la reuniunea constitutivă libe pentru cea de-a doua jumătate a mandatului. Vreau să spun tuturor că sunt extrem de încântat că am fost reales să prezidez această comisie pentru cea de-a doua parte a legislaturii. Vom uh, ține cont de experiența acumulată până acum, eu și vicepreședinții. În ceea ce privește calendarul nostru, vedeți, avem o ordine de zi extrem de încărcată, cu 25 de puncte, așa că încep prin a vă atrage atenția că ar trebui să facem tot posibilul pentru a respecta timpul alocat fiecărui punct de pe ordinea de zi, ca să putem să parcurgem toate subiectele. Acestea fiind spuse, îi urăm bun venit uh, domnului uh, ministru Botskov, ministrul justiției din Danemarca, reprezentantul președinției uh, rotative, președinției daneze. Bun venit, domnule Botskov, e o onoare și o plăcere să vă avem în rândul nostru. Ce mai bine pentru noi, cei de la Libe, este să cooperăm și să ajutăm preștinția daneză să fie o poveste de succes. Înainte să dăm cuvântul domnului Boțco pentru a ne face o prezentare, permiteți-mi să consider ordinea de zi aprobată în formula sa actuală, spunând că punctul numărul 20 în ceea ce privește acordul dintre UE și Canada cu privire la transferul și utilizarea datelor din uh, registrul cu numele pasagerilor, punct uh, programat de la 17.45 la 18.30 va fi un punct dezbătut cu ușile închise. Așadar, ordinea de zi adoptată. Adoptăm și procesele verbale ale reuniunilor din uh, lista pe care aveți pe ordinea de zi. Nu sunt obiecții? Foarte bine, atunci considerăm toate procesele verbale ale reuniunilor din tabel adoptate și, fără a mai zăbovi, îi dăm direct cuvântul domnului Morton Botskov, ministrul justiției din Danemarca. Domnia sa ne va prezenta prioritățile președinției daneze pentru uh, cele șase luni. După ce domnul ministru va interveni, urmează o rundă de întrebări și răspunsuri. Domnule ministru, aveți cuvântul. Um, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Încă o dată, felicitări pentru realegerea ca președinte al Comisiei Libe, mă bucur de pe acum că vom putea coopera împreună. Și acum o să vorbesc în daneză. Doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru această oportunitate oportunitatea de a prezenta programul președinției daneze pentru cele șase luni. Noi aici lucrăm într-un domeniu extrem de important. E o onoare pentru mine să pot să iau cuvântul în fața dumneavoastră ca reprezentant al președinției în uh, exercițiu. Voi uh, discuta despre chestiuni ce țin de justiție și afaceri interne. În ultimele luni am avut posibilitatea de a discuta cu mai mulți dintre dumneavoastră, vă regăsesc în sală. Ne-am întâlnit la Copenhaga și la Strasburg, în cadrul unor reuniuni constructive și fructoase. Am constatat că există înțelegere între noi și că putem să purtăm un dialog deschis. Trebuie să știți cu toții că am un respect enorm pentru competențele dumneavoastră specifice și pentru viziunea de care dați dovadă când analizăm uh, foarte multe subiecte ce ne vizează direct pe noi, ce vizează portofoliul nostru. Ca reprezentant al președinției în exercițiu, mă bucur de pe acum că voi putea coopera cu Parlamentul uh, European, că voi putea să intensific cooperarea de până acum, în special cu Comisia LIBE. În ceea ce privește provocările directe ce ne stau înainte, pot să vă spun următoarele. Ne-am străduit cu toții să implicăm în programul nostru funcționari de top și uh, magistrați care sunt reprezentativi pentru Danemarca. Aceste persoane vor conduce reuniunile la Consiliu. În calitate de ministru al justiției, lucrez cu ambasadorii um, pe care avem uh, la nivel european și um, vrem să fim în următoarele șase luni partenerul de discuție al Parlamentului European. Îi invit pe toți membrii acestei comisii, îi încurajez, de fapt, să contacteze preștinția în momentul în care simt nevoia să o facă. Ușa noastră vă e mereu deschisă și sper să profitați de această ocazie. Asta pentru a discuta cu noi diverse probleme care apar sau pentru a ne interpela când e nevoie. Aș dori să menționez care vor fi subiectele ce ne vor preocupa în următoarele șase luni. Subliniez totuși că mai târziu pot să vorbesc și despre alte subiecte dacă se va isca nevoie, așa că să nu fiți reținuți, puteți să includeți în dezbatere și alte teme. Eu o să mă străduiesc pentru ca împreună să putem ajunge la rezultate favorabile. Vreau să spun că Danemarca preia preștinția Consiliului într-un moment în care e deosebit de important să existe o, să existe o cooperare strânsă la nivel european. Spun asta deoarece la ora actuală trecem printr-o situație economică extrem de dificilă prin urmare, trebuie să promovăm cooperarea europeană în toate aspectele ei. Asta face ca în fața noastră să stea o serie de provocări noi și speciale. Totodată, avem de-a face cu provocări uh, deosebite, mai ales în domeniul justiției. Spre exemplu, menționez migrația și azilul. Aș dori să spun că am fixat o prioritate în acest domeniu și vrem să facem tot posibilul pentru ca sistemul european comun de azil să fie consolidat și promovat. Vom depune toate eforturile necesare pentru a atinge acest obiectiv în decursul acestui an. În acest sens, sperăm că cooperarea cu Parlamentul European va începe cât mai degrabă, pentru că trebuie să emitem o serie de acte normative foarte importante. La ora actuală au existat progrese foarte mari în ceea ce privește acordul de la Dublin și în ceea ce privește directiva cu privire la primirea de solicitări, cu, primir, cu privire la înregistrarea solicitărilor de azil. Așadar, vrem cu toții un sistem comun de azil și vrem să avem un sistem comun de negociere a tuturor actelor normative ce vizează acest domeniu. E important așadar să ne fixăm un obiectiv și să țintim spre atingerea acestuia, astfel încât să avem un sistem uh, comun de azil eficient. Vrem să-i protejăm pe cei care au nevoie de protecție. Țin să spun că astăzi e o zi specială. Avem uh, directiva amendată a refugiaților care astăzi intră în vigoare. E vorba de un act normativ extrem de important, cel mai important, de fapt, din uh, domeniul azilului, care, iată, poate fi utilizabil. Uniunea Europeană își arată solidaritatea față de statele care se confruntă acum cu mari provocări din cauza faptului că există probleme cu azilanții și cu uh, refugiații. E vorba de o problemă extrem de importantă pentru toate statele membre. Apare o problemă extrem de importantă în momentul în care sistemul de azil dintr-un stat se prăbușește. Uh, prin urmare, solidaritatea nu trebuie să rămână un simplu slogan. Solidaritatea e absolut necesară pentru a putea acționa cu toții împreună și pentru a avea inițiative eficiente. Asta e o discuție pe care aș dori să o port împreună cu dumneavoastră pe mai departe. În ceea ce privește acțiunile noastre concrete și planurile pentru uh, aceste șase luni, Există o reuniune informală a Consiliului la Copenhaga în viitorul apropiat în ceea ce privește chestiunile ce țin de azil, iar eu am plasat pe ordinea de zi solidaritatea ca punct esențial. Când vorbim despre azil, vreau să vă spun că mă încântă faptul că ați primit acum, că am primit acum un mandat uh, astfel încât să putem să purtăm negocieri cu Parlamentul European în mod direct în ceea ce privește elaborarea unui program pentru sprijinirea statelor membre. E vorba de sprijinirea statelor membre în alegerea unui domiciliu. vorbind despre migrație și azil, e foarte importantă cooperarea cu terțele state. Împreună, încercăm să elaborăm o strategie colectivă pentru azil, pentru întreaga Uniune Europeană. Obiectivul nostru este ca cooperarea din acest domen să fie promovată și consolidată mereu am subliniat că e necesar să se întâmple asta. De exemplu, în uh, sectorul uh, legalizării vizelor există o serie de subiecte importante care trebuie să ne preocupe. Aș dori să spun că împreună cu Comisia încercăm să elaborăm un regulament uh, amendat pentru politica vizelor și vrem ca acest demers să se soldeze cu rezultate concrete. Uh, în această primăvară dorim să reluăm negocierile pe acest dosar cu Parlamentul European. De asemenea, vrem să ne implicăm și pentru combaterea migrației ilegale. Avem sistemul Schengen, însă acesta trebuie să fie eficientizat pe mai departe trebuie să fie utilizat într-o manieră mult mai eficientă. O altă prioritate e așadar întărirea cooperării în spațiul Schengen. Avem așadar acordul Schengen și am văzut că în ultimul timp cooperarea în cadrul zonei Schengen a fost supusă unor presiuni extraordinare. Noi ar trebui să facem tot posibilul pentru ca împreună să avem o cooperare consolidată în zona Schengen. Cooperarea din Schengen trebuie să fie întărită, trebuie să funcționeze foarte bine, fiindcă ea oferă premisele liberei circulații în Uniunea Europeană. E o piatră de temelie a cooperării europene, de fapt. Știu că în Parlamentul European există un principiu care e în sufletul tuturor, mai ales în sufletul Comisiei Libe. Vrem cu toții să acționăm în așa fel încât să avem prioritățile clar definite. De exemplu, avem pachetul de guvernanță Schengen cu două priorități. Consiliul, împreună cu Parlamentul, va găsi soluțiile necesare și va găsi un echilibru între deschidere și securitate. Cooperarea în cadrul acordului Schengen reprezintă un instrument necesar pentru consolidarea securității interne din Uniunea Europeană și pentru combaterea criminalității transfrontaliere. În ceea ce privește dreptul polițienesc și judiciar, Uniunea Europeană are în față mari provocări în ceea ce privește uh, cooperarea, în ceea ce privește com combaterea terorismului și a criminalității organizate transfrontaliere. Aceste două subiecte din urmă reprezintă amenințări la adresa securității interne din Uniunea Europeană. Noi suntem politicieni cu experiență, răspunzători în acest domeniu. E de sarcina noastră să combatem această amenințare. Trebuie ca populația să fie protejată, are dreptul de a fi protejată de către noi, iar populația la rândul ei se așteaptă ca noi să facem asta. Dacă, combatem aceast, dacă vrem să combatem această amenințare eficient, atunci trebuie să cooperăm strâns împreună și să facem front comun. E decisiv să acționăm și să facem ca autoritățile noastre de urmărire penală să poată să coopereze la nivel transfrontalier. Iar pentru asta e nevoie de instrumente transfrontaliere. Avem nevoie de un sistem cu datele pasagerilor, cu, datele, cu numele pasagerilor, un PNR european, care este absolut necesar pentru combaterea terorismului. Terorismul și alte infracțiuni grave, precum traficul uman, trebuie să fie combătute în viitorul apropiat vom uh, coopera foarte strâns și în ceea ce privește acest dosar, așadar. E extrem de important să avem echilibrul potrivit în fiecare domeniu. Pe de o parte, trebuie să mijlocim urmărirea penală eficientă, de cealaltă parte, trebuie să protejăm dreptul la viață privată. Nu trebuie însă să exagerăm în niciuna din instanțe. Combaterea terorismului nu trebuie să se traducă printr-un cec în alb pentru măsuri politice exagerate. De cealaltă parte, am susținut mereu că avem sarcina în fața cetățenilor de a-i proteja pe aceștia în fața amenințării puse de terorism. Iar în ceea ce privește textul PNR, acordului PNR, se sugerează faptul că nu ar trebui să existe termene mm, mai uh, lungi de prelucrare acestor uh, date decât este strict necesar. Prin urmare, nu e necesar, nu va fi necesar să stocăm datele care nu sunt uh, mai apoi utilizate în mod obligatoriu de instanțele de urmărire penală. Eu uh, sunt convins că împreună vom găsi soluția optimă, încercând să păstrăm echilibrul de care avem nevoie. Mă bucur de acum că voi putea negocia cu Parlamentul European acest text. Aș dori să dezbat un alt uh, subiect care e strâns legat de acordul PNR. E vorba de relațiile cu SUA în ceea ce privește schimbul de date cu privire la pasageri. Vă atrag atenția asupra următorului lucru. Când mergem la negocieri, nu putem să garantăm că vom uh, reuși să obținem 100% din doleanțele noastre. Acest, același lucru se aplică și în cazul negocierilor cu Statele Unite. Avem un text la ora actuală. E textul care cuprinde compromisul cel mai bun pentru noi. Am obținut câteva îmbunătățiri și acest lucru se datorează în principal faptului că Parlamentul, Parlamentul European nu a vrut să renunțe la acest dosar. Date fiind aceste evoluții, ne dorim ca Parlamentul European să ni se alăture și să fie de acord uh, cu semnarea acestui acord cu SUA. Noi uh, vă stăm la dispoziție pentru orice întrebare. Împreună cu Comisia putem să vă transmitem orice informație care vă poate ajuta, astfel încât să fie prelucrat acest dosar la Parlamentul European. Avem și un alt text normativ pe care vrem să-l ducem mai departe. E vorba despre acordul cu privire la explozivi sau substanțele sau precursori uh, teroriștii uh, de cele mai multe ori își construiesc propriile bombe la ei acasă în cămăruță, așa că trebuie să emitem o interdicție pentru precursori. E un text mm, pe care îl elaborăm deja de ceva timp și a sosit momentul să dăm dovadă de răspundere și să emitem un act uh, normativ comunitar corespunzător. Se pune întrebarea cum uh, preîntâmpinăm actele criminale. Cel mai bine uh, e să prevenim aceste acte criminale. Acest lucru se aplică în lupta împotriva terorismului, precum și în lupta împotriva altor forme de infracțiuni. Preștinția daneză dorește să se ocupe și de acest subiect. Vrem să vedem cum putem să prevenim situația în care tinerii se radicalizează și ce putem să facem noi astfel încât să îi ajutăm pe cei care ajung în uh, cercuri, cercuri radicale și să-i aducem pe calea cea bună. Dincolo de cooperarea polițienească și judiciară, avem și alte mm, texte care uh, prevăd uh, îmbunătățirea cooperării în acest sector. Spre exemplu, mandatul de arest uh, comunitar e foarte important pentru a combate și mai mult criminalitatea transfrontalieră. Noi nu vrem să includem, de fapt, aici noi instrumente. E foarte important să utilizăm într-o manieră mult mai eficientă instrumentele care ne stau deja la dispoziție. Există și un alt domeniu care trebuie să fie analizat aici, în opinia mea. E vorba de sprijinul acordat victimelor infracțiunilor. Vrem să sporim protecția victimelor și aceasta este una din prioritățile noastre în timpul acestor șase luni. Cel mai important este să găsim un echilibru și de data aceasta. Pe de o parte, vrem să protejăm drepturile victimelor, de cealaltă parte, vrem securitate juridică și pentru partea acuzată. Mai ales în, vremul de, în vremuri de criză, trebuie să recunoaștem faptul că există de foarte multe ori bunăvoință și intenții bune, dar prin prisma acestor intenții bune trebuie să avem în vedere și situația economică în care ne aflăm. La final, aș dori să fac uh, trimitere la regulamentul ce privește um, dosarele europene și analizarea informațiilor cuprinse în acestea. Am avut o reanalizare a acestui dosar. Acum acest dosar e pe masa negocierilor la Consiliu. Știm că ne așteaptă vremuri foarte grele. Deocamdată ne aflăm în etapa uh, negocierilor informale. Noi vrem să avem la final un text reușit. Stimați eurodeputați, acestea sunt temele care ne vor preocupa în următoarele șase luni. Avem obiective ambițioase, Obiective pe care le-am stabilit, fiindcă suntem de părere că în domeniile mai sus numite trebuie să progresăm. Cooperând împreună, sunt convins că nu vom eșua în atingerea acestor obiective. La finalul intervenției mele, aș dori să transmit următorul mesaj. Președinția daneză prețuiește foarte mult cooperarea cu Parlamentul European. Vom acorda o atenție sporită cooperării cu aceste instituții. Vrem să purtăm un dialog axat pe rezultate, un dialog pozitiv. Ne dorim o cooperare funcțională. Vrem să existe cooperare nu doar la Consiliu, desigur, ci și cu Parlamentul European. Par, uh, Europa are nevoie de soluții optime mai ales date fiind provocările cu care se confruntă societatea comunitară. Ambiția mea este să ajungem la rezultate concrete, pentru că până la urmă cetățenii trebuie să profite în mod direct uh, de pe urma acțiunilor noastre. Noi suntem aici în serviciul cetățenilor. Eu sunt convins de proiectul european, de ideea europeană. Dincolo de ideea europeană, e nevoie de implementarea principiilor europene. Ar trebui să ne unim forțele, să facem front comun, astfel încât, împreună, să putem să depășim aceste noi provocări. Vă mulțumesc pentru atenție. We thank you. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Mulțumim ministrului Boțcov pentru această prezentare uh, extrem de interesantă în ceea ce privește prioritățile președinției daneze. daneze. Cu acordul dumneavoastră vom deschide prima rundă de întrebări. Au cuvântul coordonatorii, preț de 2-3 minute. Vor interveni reprezentanții diferitelor grupuri politice din instituția noastră, după care urmează o a doua rundă de întrebări. Uh, desigur, după ce dăm cuvântul, uh, primul, uh, cuvântul ministrului pentru răspunsuri. Vă atrag atenția, trebuie să ne încadrăm în timp, fiindcă suntem foarte constrânși de faptul că avem pe ordinea de zi 25 de subiecte. Trebuie să facem tot posibilul să uh, respectăm acest calendar. Să nu uitați că avem și reuniunea coordonatorilor începând la 12.30. Începem cu coordonatorul PP, domnul Simon Busutil. Uh, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. Vă mulțumesc pentru prezentări. Aș vrea să vă spun că vom coopera pe deplin în uh, timpul președinției dumneavoastră. Este foarte bine că ați început prin a vă întâlni cu coordonatorii, cu fiecare dintre ei și cred că este un foarte bun mod de demarare a cooperării dintre noi. Poate că veți, vă veți convinge țara să renunțe la opt-out-ul în domeniul justiției și afacerilor uh, interne în următoarele șase luni. Dați-mi voie să spun care sunt prioritățile pentru grupul PPE și sperăm că președinția dumneavoastră va obține rezultate în aceste domenii. În primul rând, în ceea ce privește politica comună de azil, știți că Anul acesta este anul în care vrem să realizăm o politică comună de azil. Însă știți de asemenea că această politică este blocată din cauza divergențelor dintre instituția noastră și Consiliul de Ministri în ceea ce privește principiile de bază ale unei politici de azil. Cu alte cuvinte, cum pot acționa țările împreună pe baza principiului solidarității în acest domeniu. Ceea ce aș vrea să aflu de la dumneavoastră este care vor fi inițiativele concrete ale președinției daneze în domeniul politicii de azil pentru a debloca situația printr-un mecanism comun de solidaritate. Celălalt domeniu important pentru noi este Schengen și salutăm schimbarea de politică pe care a introdus-o țara dumneavoastră în ceea ce privește restricțiile la care am asistat uh, de curând. Și sperăm că președinția dumneavoastră va contribui la consolidarea zonei Schengen în loc să o atace. Celelalte domenii în care considerăm că se pot obține progrese includ Ordinul European de Anchetă, Există un raport care a fost uh, prezentat de colegul meu Nuno Melo și sperăm că vom ajunge la un acord cât de curând în ceea ce privește acest acord. De asemenea, pachetul cu privire la victime pe care l-ați menționat. Sperăm că se vor putea obține progrese în ceea ce privește acordul legat de datele PNR. Suntem pe deplin conștienți de necesitatea de a asigura cooperarea cu alte țări și cooperarea între statele membre în lupta împotriva terorismului, respectând în același timp principiile uh, pe care le uh, uh, apreciem, uh, dreptul la protecția datelor și respectarea vieții private. Mulțumesc, domnul Moraes, pentru grupul socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule ministru. În numele grupului uh, socialiștilor și democraților și având în vedere întâlnirile pe care le-ați avut cu noi, aș vrea să uh, repet unele dintre aspectele menționate de coordonatori în timpul acestor întâlniri. Președinția daneză încearcă să acopere întreaga agendă în următoarele șase luni, în uh, timpul președinției trebuie să existe anumite priorități pentru a obține progrese. Domeniile în care există frustrări încep cu pachetul asupra azilului nu este doar o prioritate a grupului S și D, ci a întregului Parlament. S-au înregistrat numeroase întârzieri, au fost reformări, cunoașteți istoria acestui pachet. Ar trebui să se facă progrese în privința recepției și în privința Dublin. Cred că ați înțeles acest mesaj și la întâlnirile precedente pe care le-ați avut cu noi ar trebui să um, țineți cont de faptul că este o prioritate pentru grupul nostru. În ceea ce privește Schengen, Danemarca s-a implicat uh, foarte mult în uh, chestiunea Schengen. Esențial pentru noi este nu doar să se facă progrese în domeniu, ci și ca Parlamentul să aibă un rol de luare a deciziilor. Înțelegem faptul că statele membre vor să-și asigure siguranța internă, dar cred că avem nevoie de o guvernanță europeană și Parlamentul trebuie implicat. Este prioritatea noastră atunci când vine vorba despre guvernanța uh, sistemului Schengen. În ceea ce privește accesul la documente și transparența, încă o dată Danemarca are rezultate bune pe plan intern în ceea ce privește transparența și grupul nostru consideră că este important uh, să se țină cont de poziția adoptată de Parlament în decembrie, poziție exprimată prin raportul domnului Cashman. Trebuie să se facă progrese în acest domeniu în Consiliu. Înțelegem că există dificultăți în ceea ce privește transparența în diferitele state membre, însă Danemarca are experiență în domeniu și sper că veți obține progrese în domeniu la Consiliu. În sfârșit, un aspect pe care nu l-a menționat domnul Busutil este legat de un dosar dificil pe care îl abordăm în Parlament în contextul de criză economică. De exemplu, migrația juridică, protecția uh, lucrătorilor sezonali și uh, este un aspect care ține de uh, ministrul ocupării însă este primul dosar în domeniul migrației de la adoptarea tratatului de la Lisabona și sper că veți obține progrese în această privință. Uh, alți colegi vor aborda alte priorități pentru noi, uh, fișierele PNR. Nu intru în detalii, însă suntem uh, îngrijorați de felul în care decurg negocierile și ați menționat acest lucru în prezentarea dumneavoastră. În ceea ce privește criminalitatea transfrontalieră, există un consens în acest Parlament în privința necesității de a face progrese. Dacă se fac progrese în privința pachetului referitor la azil, cred că la sfârșitul acestei președinții veți putea spune că într-adevăr ați făcut progrese în ceea ce privește cooperarea cu Parlamentul. Mulțumesc pentru grupul liberal, doamna Weber. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru că ne dați ocazia să discutăm cu dumneavoastră la Comisia Libe. Vă mulțumesc și pentru că ne-ați dat posibilitatea să discutăm cu dumneavoastră eh, la sfârșitul anului trecut și ieri după masă. Aș vrea să spun acum ceea ce am spus și ieri, și anume că vă bucurați de, de plina cooperare a grupului ALDE, dorim să se facă progrese în privința cât mai multe dosare în timpul președinției dumneavoastră și suntem foarte deschiși, vrem să avem o contribuție constructivă la acest proces, însă există limite în privința dorinței noastre de compromis pe anumite dosare. În orice caz, vrem să se obțină rezultate în timpul președinției dumneavoastră. Aș vrea să mă opresc aici și să îi las pe colegii care sunt raportori pe dosare sensibile să vă pună întrebări. Succes uh, pe durata președinției dumneavoastră. Doamna uh, Sergentini pentru Verzi. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să revin la problema solidarității în domeniul pachetului pentru azil. Am discutat despre acest lucru și la întâlnirea cu coordonatorii. Apreciez fraza pe care ați uh, pronunțat-o ieri și anume că toate elementele relevante ce țin de solidaritate vor fi discutate mâine și poimine când vă întâlniți cu colegii din celelalte state membre. Îmi amintesc însă de propunerea președinției poloneze din noiembrie, o propunere cosemnată de președinția daneză legată de chestiunea solidarității și această propunere se lega de protecția granițelor, trimiterea de um, gardieni pentru a proteja aceste granițe, nu se lega însă și de faptul că anumite persoane au nevoie de uh, au nevoie să-și înceapă o nouă viață în altă parte în Europa. Aș vrea să reflectați așadar la toate elementele legate de solidaritate, pentru că acest Parlament consideră că soluția în ceea ce privește solidaritatea nu ține doar de protejarea granițelor. Aș vrea să vorbesc de asemenea despre cooperare. Ați spus că ați dori să se facă progrese în ceea ce privește ordinul de anchetă. Cred că suntem la un punct de răscruce în ceea ce privește cooperarea și încrederea reciprocă nu este suficient de mare la ora actuală. Vă amintesc de Cartea Verde cu privire la detenția preventivă în Europa. Această carte verde a arătat că această detenție este răspândită în statele membre și condițiile de detenție nu sunt întotdeauna bună, bune. Există țări în care uh, oamenii nu pot fi trimiși spre detenție pentru că detenția se face în condiții inumane. Cooperarea judiciară trebuie să se bazeze pe încredere reciprocă, dar și pe uh, standarde cum uh, sunt uh, respectarea demnității persoanei. Întrebarea mea este cum Uh, rezolvăm uh, problema că o infracțiune poate fi infracțiune într-o țară, dar nu și în alta. Și există uh, situații în care o persoană este anchetată, însă um, ancheta aceasta însă în alte țări nu ar fi anchetată. Ce se întâmplă de asemenea cu viața privată a, a oamenilor? Există situații în care poliția dintr-o țară a făcut o anchetă, însă forțele polițienești nu sunt uh, tocmai vrednice de încredere. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Kirkhope, pentru grupul ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea și eu să felicit președinția daneză și să-i urez bun venit. Aș vrea să mă concentrez asupra mai multor teme generale natura internațională a acestei președinții. Spun uh, internațională pentru că mă gândesc la discuțiile pe care trebuie să le purtăm cu alte regiuni ale lumii în această perioadă. Știm că ministrul danez s-a deplasat la Washington, a purtat discuții și a confirmat interesul acestei președinții pentru relațiile transatlantice de calitate este important în uh, actualul context economic și politic. Salut acest uh, lucru și sper că uh, vă, veți continua în același spirit. Sper că se vor obține succese în dosarul PNR. Este un dosar cu multe provocări. Ați menționat faptul că în Parlament s-au făcut foarte multe eforturi pe acest dosar și sper că el va fi finalizat cu succes. Marea Britanie a um, hotărât să pledeze pentru un opt-in uh, aseară și acest lucru este încurajator. În ceea ce privește acordul Uniunii Europene, în ceea ce privește datele PNR, Există diferite priorități. Sper că se vor face progrese în timpul președinției dumneavoastră și uh, sper că vom avea o relație pozitivă cu uh, dumneavoastră. Grupul uh, meu susține progresele făcute în domeniul transparenței. Michael Cashman a făcut foarte multe pentru a se asigura că documentele sunt disponibile, vorbim foarte mult despre transparență în viața politică, însă e nevoie și de mai multă transparență în viața instituțională și sper că veți continua să lucrați la acest dosar cu hotărâre. Aș vrea să menționez și domeniul cibercriminalității. Miniștrii dumneavoastră au discutat despre acest subiect la Washington în cadrul relațiilor transatlantice Cibercriminalitatea este la fel de importantă ca orice altă infracțiune pe care o combatem. Este o amenințare din ce în ce mai mare pe plan economic, este o amenințare din ce în ce mai mare din perspectiva criminalității și sper că președinția dumneavoastră va veni cu inițiative pentru a ne ajuta să rezolvăm o problemă foarte gravă. În sfârșit, dați-mi voie să spun că în ceea ce privește azilul, e nevoie de progrese. La ora actuală, anumite state periferice suportă o povară mult prea mare și cred că președinția trebuie să acționeze ca facilitator, după cum îi spuneam ministrului și ieri, un facilitator pentru ca să se împartă povara în mod echitabil, conform principiului minunat al solidarității. Vă mulțumesc uh, și vă urez succes. Nu îl văd pe domnul Trienta Filites, care ar fi trebuit să ia cuvântul în numele GUE. Poate că altcineva ar putea lua cuvântul. Continuăm cu membrii neafiliați. Domnul Bronz. Se pare că președinția turnantă nu guvernează. Alții sunt cei care stabilesc prioritățile, mai ales Comisia. Programul nu este un program al președinției daneze, este programul proiectului european, un proiect care continuă și după președinția Uh, daneză. Și la fel ar sta lucrurile și dacă ar fi uh, vorba despre președinția poloneză sau despre președinția uzbekistaneză. Mai multe prerogative sunt transferate către Uniunea Europeană, asistăm uh, la creșterea valului de imigranți, și la uh, și mai multă relocare, relocare în țări membre ale Uniunii Europene. Ați menționat o nouă definire a conceptului de refugiat. Avem nevoie de o astfel de definiție, însă trebuie să ajungem la un acord în această privință ar trebui să se aplice celor care sunt uh, persecutați și nu tuturor celor care trăiesc în țări uh, unde există pericole, pentru că asta ar însemna că uh, Europa ar trebui să îi primească pe toți cei care trăiesc în astfel de țări. Trebuie să Uh, primim uh, uh, solicitanți de azil și nu migranți economici. Ați menționat amenințarea teroristă, o amenințare pe care am importat-o în mare măsură și ați menționat controlul în privința precursorilor de explozibili. Este un uh, aspect cu care sunt de acord. Din păcate, prima dată s-a menționat acest lucru acum câteva luni, în martie sau aprilie, dacă mă amintesc eu bine, și va mai dura câteva luni până când vom ajunge să legiferăm. Le spunem teroriștilor că practic trebuie să-și facă provizii Astfel de măsuri ar fi trebuit uh, planificate și luate cât mai curând cu putință și ar fi trebuit să se ajungă la un acord cu sectorul industrial pentru a se împiedica uh, eludarea legislației. Uh, înalta reprezentantă a Uniunii Europene a înlocuit uh, Consiliul Afaceri Externe și nu este singura marginalizare. Azi dimineață s-au menționat reuniunile din această uh, săptămână de la care anumiți deputați au fost excluși. Mai târziu uh, se va organiza și o reuniune a coordonatorilor de la care alți deputați vor fi excluși. Există o tendință din ce în ce mai uh, mare în acest Parlament de, la, de a exclude de la anumite uh, reuniuni anumiți deputați. Mulțumesc. I-am ascultat pe reprezentanții grupurilor politice din Parlament și dăm acum cuvântul ministrului pentru a ne răspunde și îl rugăm să fie cât mai concis, în așa fel încât să mai avem o sesiune de întrebări și răspunsuri, foarte mulți deputați doresc să contribuie. Fiecare va avea un minut și jumătate pentru că altfel nu vom reuși să ne încadrăm în timp. Vă rog să puneți întrebări foarte scurte. Domnule ministru, aveți cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc pentru întrebările foarte interesante. Aceste întrebări sunt în centrul provocărilor cu care ne confruntăm în Europa. În centrul provocărilor cărora trebuie să le facem față împreună, pentru că trebuie să cooperăm pentru a rezolva problemele și întrebările arată că avem o viziune comună în privința acestor probleme. Felul în care cooperăm în acest domeniu de felul în care cooperăm depinde uh, posibilitatea de a găsi soluții. Deci vă mulțumesc pentru întrebări și voi răspunde în funcție de subiectul acoperit. Voi răspunde pe grupuri de întrebări. Sigur că veți putea reveni cu întrebări dacă veți simți nevoia. În ceea ce privește solidaritatea. La ce face referire președinția atunci când vorbește despre solidaritate? Este un cuvânt pe care îl, ascult, îl auzim de multă vreme, e o dezbatere pe care o purtăm de multă vreme și înțeleg dorința dumneavoastră de a face mai concret acest concept. Președinția a luat deja o decizie la reuniunea de ieri. Am înscris pe ordinea de zi această chestiune a solidarității, în așa fel încât să avansăm în această privință. Ne confruntăm cu o provocare majoră pentru a crea cadrul necesar pentru o politică de azil comună. Avem această dată limită, 2012, și iată de ce acționăm așa cum acționăm și am înscris acest punct pe ordinea de zi a viitoarei noastre reuniuni informale care va avea loc la Copenhaga. Atunci când vorbim despre solidaritate, la ce ne gândim, ce intenționăm să facem cu acest concept. Vrem să fructificăm toate posibilitățile pentru a crea un cadru practic de solidaritate între statele membre. Solidaritate cu statele care se confruntă cu dificultăți. Pentru asta trebuie să utilizăm fondul de solidaritate și Comisia a făcut o nouă propunere, ceea ce ne conferă un acces facilitat la sprijin în situațiile de criză. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că biroul de sprijin în domeniul azilului este operațional pentru a ajuta toate țările europene care au nevoie de sprijin, de ajutor pentru creșterea capacităților. Este un al doilea punct concret. Al treilea punct concret este reprezentat de operațiunile Frontex. și noile posibilități ale acestei agenții. Posibilități care trebuie utilizate atunci când vine vorba despre controlul granițelor externe. Trebuie, de asemenea, să încercăm să instituim un sistem de alertă timpurie în așa fel încât să prevedem cât mai bine nevoile și să aducem un sprijin din vreme. De asemenea, trebuie să sporim cooperarea cu țările de origine și țările terțe. Trebuie să vorbim despre acordurile uh, asupra returnării. Trebuie să sporim sprijinul pentru imigranți în așa fel încât aceștia să nu trebuiască să întreprindă călătorii periculoase pentru a beneficia de protecție. Și o ultimă propunere care trebuie să facă obiectul discuțiilor este problema imigrației care trebuie abordată la Consiliu, chiar dacă este o chestiune foarte delicată. Am menționat șase puncte și aceste șase puncte ne vor permite să concretizăm discuția asupra solidarității. Pentru că e foarte important să discutăm despre obiective concrete și este important să identificăm cadrul practic necesar. E important să vedem ce înțelegem exact prin solidaritate, să facem față acestor provocări și să sporim cooperarea eu, europeană în uh, gestionarea problemelor. Concret, deci, solidaritatea, după cum spune și domnul Busutil, va face obiectul unor dezbateri în cadrul Consiliului. Pentru că am înscris acest punct pe ordinea de zi și vom putea obține progrese în acest domeniu. Pentru că sunt de acord cu dumneavoastră, solidaritatea trebuie consolidată. Este ne confruntăm cu provocări importante și este unul dintre mijloacele care ne vor permite să obținem progrese în ceea ce privește acest dosar. În ceea ce privește Schengen, Președinția daneză are intenția să se implice în acest dosar, să facă să progreseze discuțiile în Consiliu pe acest dosar. Aș vrea să subliniez că, într-adevăr, noul guvern danez a modificat uh, regulile adoptate de guvernul precedent în ceea ce privește controlul granițelor. Este vorba despre o măsură esențială pentru a garanta libera circulație, care este una dintre valorile cheie ale colaborării europene. Trebuie să încercăm să găsim un echilibru între siguranță pe de o parte și libera circulație pe de altă parte. Este una dintre misiunile care ne așteaptă și este și unul dintre punctele pe care le-a ridicat președinția daneză la Consiliul European. Trebuie să reușim să instituim toate aceste măsuri concrete – Dezbaterea aceasta este esențială. Mi s-a pus și o întrebare în ceea ce privește dialogul cu Parlamentul European pe acest dosar. Dialogul cu Parlamentul este, din perspectiva noastră, esențial. Aș vrea să răspund și la întrebarea legată de fișierele PNR și acordul între Statele Unite și Uniunea Europeană, precum și propunerea legată de fișierele PNR uh, internă în propunerea pentru Uniunea Europeană. Când uh, se vorbește despre propunerea PNR europeană, trebuie să se țină cont de faptul că nu s-a finalizat discuția la Consiliu. Schimbul de opinii pe care l-am avut în Consiliu arată însă că statele membre au uh, o abordare pozitivă și vor să instituie un sistem PNR cât mai eficace la nivel european. Utilizarea informațiilor PNR este un instrument esențial pentru a lupta împotriva unui uh, mare număr de infracțiuni transfrontaliere. La Copenhaga, președinția daneză a făcut mai multe prezentări și am discutat despre mai multe puncte. Am vorbit și ieri cu persoanele care au fost prezente la această reuniune informală, am vorbit despre sistemul PNR și spuneam că este un sistem care joacă un rol esențial pentru a aduce un răspuns la toate aceste provocări. E clar că trebuie să existe o proporționalitate și un echilibru. După cum am spus și în discursul meu, lupta împotriva terorismului ar trebui să ducă la rezultate. Și, în același timp, trebuie să promovăm libertatea și democrația. Trebuie să ajungem la un echilibru în această luptă. O altă propunere foarte importantă În uh, întrebările dumneavoastră, transparența a ocupat un loc important. Transparența este importantă pentru Danemarca. Avem o experiență importantă în ceea ce privește accesul la informații în Parlamentul danez. Președinția daneză speră că va putea începe negocieri cu Comisia și vom face tot posibilul pentru a identifica soluțiile necesare în așa fel încât uh, să obținem progrese în această privință. Cred, de asemenea, că sistemul administrativ european este destul de variat și avem opinii diferite și modalități diferite de a gestiona acest dosar. Și deci, în timpul dezbatelor din Consiliu, va trebui să ținem cont de aceste abordări diferite și tradiții diferite uh, din statele membre în ceea ce privește acest subiect, deschiderea, transparența sistemului administrativ. Cu permisiunea președintelui, aș vrea să închei vorbind despre criminalitatea pe internet. E adevărat că amenințarea aceasta este foarte importantă și, ca atare, chestiunea aceasta va fi și mai importantă pe viitor. Președinția daneză va organiza un seminar pe tema criminalității pe internet în luna februarie, în așa fel încât să atragem atenția asupra acestui subiect. E un seminar la care vor participa experți în domeniu, pe care i-am invitat la Copenhaga. În felul acesta vom identifica provocările cu care ne confruntăm în acest domeniu. Este un subiect esențial și este motivul pentru care l-am înscris pe ordinea de zi. Propunerea de directivă pe acest uh, subiect este foarte importantă și sper că vom obține sprijinul Parlamentului European la acest punct. Este clar că este esențial să ne bazăm pe acest punct pentru a avea un dialog pozitiv și deschis. Un ultim punct, dacă îmi permiteți. Doamna Sargentini a menționat acest, uh, uh, a menționat acest subiect, dacă îi pronunț corect numele. Ea a ridicat problema de principiu importantă a încrederii reciproce. Putem avea încredere unii în alții atunci când vorbim, de exemplu, de lupta împotriva criminalității? Atunci când vorbim despre mandatul de anchetă european? În general, am încredere în uh, poliția tuturor statelor membre și am încredere în cooperarea polițienească. Am încredere în instrumentele de care dispunem pentru a face față provocărilor. Am lansat deja un plan în 2009 în ceea ce privește măsurile judiciare, de exemplu, dreptul la un avocat. Și acest exemplu arată că cooperarea se îndreaptă în direcția cea bună. Trebuie să avem încredere în felul în care autoritățile judiciare gestionează dosarele. E nevoie de această încredere pentru a purta această dezbatere. Issues of the Danish presidency and E vorba de subiecte extrem de importante pentru agenda președinției daneze, cât și pentru Comisia Parlamentară Libe. Uh, Așadar, în februarie, problema cybercriminalității va fi adresată în Copenhaga, în Danemarca. Am să deschid a doua rundă de întrebări, reamintindu-vă de importanța de a vă limita la acele subiecte care nu au fost ridicate până acum în această primă rundă de întrebări și răspunsuri. Vă rog să încercați să faceți uh, tot ce puteți pentru a vă încadra în intervalul de un minut și jumătate. Lista este închisă. pe listă se află domnul Coelho, Dias de Mera, doamna Head, domnul For. Mrs. Alfano, Mr. Enciu, Mr. Marinescu, Madame Flotre, Mrs. Angelilli, Senora Jiménez Becerril and Uh, Mrs. Borsellino. That will be close. is fifteen members, one minute and a half each. And I am also, please, reminding the Minister the importance of trying to be concise in his second round of answers so that we can handle the agenda. Să trecem cât se poate de repede peste această sesiune. Începem cu domnul Coelho. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și pentru că v-ați adresat acestei comisii. Mă bucur să aud vorbindu-se de cooperare cu Parlamentul European, în deosebire în ceea ce privește acordul Schengen și zona de libertate, securitate și justiție. Cred că este extrem de important să ne asigurăm de libera circulație de-a lungul frontierelor noastre și acest lucru trebuie făcut garantând siguranța și pentru a face acest lucru trebuie să reevaluăm sistemul Schengen. După cum știți, o serie de state membre au uh, preferat să-și uh, scadă, să-și reducă pretențiile în propunerile înaintate, și să aleagă o soluție care trece dincolo de nevoia de a recurge la codecizie cu Parlamentul. Întrebarea mea este dacă sunteți de acord cu această abordare sau dacă veți lupta pentru dreptul Parlamentului de a fi implicat în procedura de codecizie. Cea de-a doua mea întrebare vizează sistemul uh, de informație Schengen și calendarul acestuia. Dumneavoastră considerați că acest calendar poate fi păstrat sau considerați că există probleme suficiente care să ne facă să revaluăm acest calendar, având în vedere că e un sistem atât de important? Am să-i dau cuvântul uh, doamnei Romero Lopez, un minut și jumătate, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i urez uh, bun venit domnului ministru la Comisia Libe. Aș dori să vă pun o întrebare în ceea ce privește programul de șase luni pe care mi l-ați prezentat. Aveți obiective extrem de ambițioase și vă urăm toate cele bune, deoarece subiectul azilului și sistemul comun de azil în general reprezintă un subiect extrem de delicat din punct de vedere politic, un subiect vehiculat în Parlament de multă vreme, analizat de asemenea de comisie. Un subiect care însă nu s-a rezolvat. Nu știm încă ce anume implică acest sistem comun de azil, deoarece dacă privim situația din Malta, putem observa că lucrurile nu se desfășoară conform uh, obiectivelor inițiale. Sistemul comun de azil este încă destul de complicat. Unde credeți că putem ajunge vis-a-vis -vis de acest subiect? Ce puteți atinge? Președinția poloneză a încercat să facă tot ce putea, însă nu a făcut progrese remarcabile chestiunea returnării azilanților sau uh, limitării numărului acestuia este încă una destul de delicată. La ora actuală, în Nigeria, în Somalia, asistăm la persecutarea creștinilor. Toate aceste conflicte din jurul lumii ne obligă să redefinim ce anume Um, considerăm a fiind o țară periculoasă, o țară unde cetățenii au nevoie să fie protejați. Trebuie să ne adaptăm definiția în baza acordului de la Geneva. Vedem la ora actuală că cetățenii în jurul lumii sunt persecutați dintr-o serie foarte largă de motive și nu putem să gestionăm fiecare situație în parte. Cred că avem nevoie de o definiție comună de azilanți și de acele persoane care au nevoie de azil Există persoane care au nevoie de azil deoarece trăiesc într-o situație extrem de periculoasă. Trebuie să ne concentrăm asupra femeilor și asupra copiilor. Există numeroase măsuri încă în curs de elaborare pentru aceste persoane, încă acestea nu sunt complet definite. Aș dori să știu în ce măsură această strategie europeană poate da roade. Vă rog, spune domnule președinte, Vă rog să vă gândiți înainte să începeți să vorbiți un minut și jumătate pentru a putea încadra. Doamna Lightford, vă mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit foarte mult despre registrul numelui pasagerilor. Aș dori să vă atrag atenția asupra păstrării datelor. Nu e vorba doar de păstrarea datelor referitoare la pasagerii unor zboruri, ci atunci când cineva a fost uh, inclus într-o uh, scanare secundară sau a fost reținut deoarece se încadrează în tiparul unui traficant de droguri și așa mai departe, nu spun că oricine este încadrat în acest PNR uh, va fi încadrat în aceeași situație. Am o întrebare, o situație concretă, și anume Mohamed, care a fost Uh, luat în atenție deoarece se afla pe același zbor cu Jose Padilla, care a fost în cel din urmă condamnat de terorism în Statele Unite. Având în vedere că uh, Bin Mohamed se afla pe același zbor, în cele din urmă a fost supus unor torturi eh, îngrozitoare în Maroc. Un alt cetățean din Canada s-a aflat de asemenea în această situație, deoarece a fost asociat cu personaje dubioase și în cele din urmă a ajuns să fie supus torturilor în Siria. După cum vă spuneam, nu uh, sugerez că acest lucru s-ar putea întâmpla oricui, însă ați acordat atenție specială păstrării datelor care ar putea să creeze un nor de suspiciune asupra unor persoane care de multe ori sunt nevinovate. Și în ceea ce privește schimbul de astfel de informații cu țări terțe, astfel încât, uh, deși nu exista nicio justificare pentru a urmări aceste persoane ca fiind vinovate de responsabile de orice infracțiune, acestea sunt considerate suspecte și pericolul pe care l-ar putea crea aceste suspiciuni pentru respectiva persoană. Ați luat în considerare acest subiect? Vă mulțumesc, doamna Floch. Mulțumesc. Doamna Ludford a vorbit despre cazuri precise de încălcare a drepturilor omului în cadrul luptei împotriva terorismului și a vorbit despre instrumentele care sunt instituite în acest sens. Parlamentul European, după lucrările din 2006-2007, lucrări legate de programul de restituire extraordinare al SIA, program în cadrul căruia Uh, statele membre au fost complice și acest lucru a dus la încălcări ale drepturilor omului. Deci după aceste lucrări am vrea să știm în Parlamentul European în ce măsură Consiliul, care nu prea s-a ocupat de acest dosar până acum, având în vedere că președinția dumneavoastră corespund uh, lucrărilor uh, Parlamentului, uh, în ce măsură Consiliul va coopera cu noi pentru a se face progrese în uh, acest dosar care este esențial pentru noi toți? în așa fel încât să se facă lumină în privința acestui program care a fost instituit cu complicitatea statelor membre ale Uniunii Europene. În ce măsură veți coopera cu noi, uh, domn, domnule ministru? Domnul Diaz de Mera. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să trec peste formalitățile necesare la adresa primului ministru. Aș dori să demarez cu două comentarii. În primul rând, pot să mă alătur 100% spuselor domnului Romero referitor la sistemul european de azil și nevoia de perfecționare în programul dumneavoastră, în planul dumneavoastră de uh, măsuri, vorbeați de conchiderea activității demarate în 2010 și avem într-adevăr așteptări crescute vis-a-vis -vis de um, acest punct. Nu am ascultat, nu am auzit nimic uh, referitor la regulamentul um, Stockholm și continuarea acestuia. E o chestiune extrem de delicată. Nu pun la îndoială nevoia vis-a-vis -vis de acest subiect, însă aș dori să știu dacă președinția daneză va fi într-adevăr interesată de acest subiect și dacă îl va aborda în cadrul președinției. Cea de-a doua întrebare are o, o natură politică mai degrabă. Dacă o țară terță impune niște restricții sau niște cerințe asupra unor state membre ale Uniunii Europene, vorbitorul s-a oprit dacă mă puteți asculta, domnule ministru, v-aș fi recunoscător. Dacă o țară terță impune o cerință, solicită viză unui stat membru al Uniunii Europene, atunci președinția daneză consideră că ar trebui să existe un răspuns în mod automat din partea Comisiei, un răspuns comun Considerați că este posibil din punct de vedere legal să se emită acest răspuns în mod automat din partea Comisiei. Din câte am înțeles, din punct de vedere politic, e o chestiune extrem de uh, controversată. Aș dori însă să subliniez că e un subiect extrem de important, deoarece l-am despădut în Parlament de multă vreme. Este însă un uh, subiect extrem de important și aș dori să înțeleg atitudinea președinției daneze. Atunci când am întâlnit cu personalul dumneavoastră, am înțeles că uh, lucrează dând dovadă de profesionalism și uh, acordă importanță Parlamentului. Vă mulțumim, domnule Diaz de Miers. 5391 vizează, din 2001 vizează acele țări ai căror resortisanți trebuie să dețină viză atunci când intră în Uniunea Europeană și cei care au fost exonerați de această cerință. Cred că puteți uh, să o considerați ca fiind răspunsul la întrebarea dumneavoastră, domnule Diaz de Mera. Trecem la domnul Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să felicit și eu pe domnul ministru și de asemenea președinția daneză pentru obiectivele pe care și le-a propus foarte ambicioase, și pentru faptul că și-a arătat deschiderea totală de a colabora cu Parlamentul European, cu Comisia noastră LIBE. Aș dori să vă spun că vă voi sprijini dacă ne veți cere ajutorul pentru ca până la sfârșitul scurtei perioade dumneavoastră de, de președinție să rezolvăm și să finalizăm cele mai importante dosare ale Uniunii Europene. Eu am o singură rugăminte, poate veți reuși în această perioadă de timp să convingeți unul din, state, unul din statele membre care încă se opune unui dosar important pentru România și Bulgaria, acela de a fi admise în spațiul Schengen. Vă mulțumesc. Thank you. Onorevole Alfano, minutul e mezzo. Ringrazio. Doamna Alfano. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să urez și eu bun venit domnului ministru. Mă voi referi la ultima parte a intervenției sale, în care a spus că ar dori să rămână ceva în urma preștinției daneze. Îi urez mult succes. Vreau să menționez o situație îngrijorătoare din uh, Ungaria. Ce părere aveți despre deschiderea unei uh, proceduri potrivit uh, regulamentului 7 Uh, proceduri de încălcare a obligațiilor Ungariei. Iar în ceea ce privește criminalitatea organizată, mafia din Europa, în 25 octombrie, uh, Parlamentul European a emis o rezoluție care a fost transmisă biroului dumneavoastră pe acest subiect. Vă întreb în ce măsură vă veți implica dumneavoastră astfel încât să combateți activitățile mafiote din Europa. În martie va avea loc un seminar despre eforturile comune cu privire la uh, criminalitatea transfrontalieră. Ce detalii ne puteți oferi? De asemenea, um, s-a mai spus că o persoană din serviciul secret o, o, mă scuzați, un agent secret uh, din Germania a susținut că în Germania, Belgia, Franța, Spania există foarte multe persoane uh, care sunt uh, implicate în activități mafiote. Domnul Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> domnule ministru, subiectul intervenției mele uh, a fost menționat deja. Este vorba despre aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Uh, după cum știți, uh, uh, aderarea a avut, uh, s-a bucurat de sprijinul președinției poloneze și președinției maghiare, fără niciun fel de rezultat. Dumneavoastră ați anunțat deja că veți sprijini aderarea României și Bulgariei la, la spațiul Schengen. Dacă o veți face în același mod în care au făcut-o celelalte două președinții, probabil că rezultatul va fi același, adică nu se va întâmpla nimic. Eu cred că Olanda trebuie să înțeleagă că un stat membru trebuie să respecte tratatele Uh, tratatul de bază și uh, legislația uh, europeană și să accepte ceea ce este scris acolo că cele două țări au îndeplinit condițiile din acquis-ul Schengen. Cred că este nevoie de o decizie a Consiliului European în acest sens și aș vrea să știu opinia dumneavoastră despre acest lucru. Mulțumesc. Angelilli. Doamna Angelilli, un minut și jumătate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc uh, pentru faptul că ați venit alături de noi, mulțumesc pentru ambițiile exprimate. Nu doresc să reiau întrebările uh, adresate deja de colegii mei, așa că mă voi axa pe un singur punct. Dumneavoastră ați subliniat importanța promovării unei zone europene libere, uh, cu liberă circulație pentru toți cetățenii. În rândul cetățenilor, avem, desigur, și copii. Și, după cum știți prea bine, creșterea liberei circulații a cetățenilor în Uniunea Europeană, care este, de fapt, un lucru pozitiv, a fost totodată marcată de faptul că uh, din ce în ce mai multe uh, mariaje sunt mixte de, cu, între cetățeni de naționalitate mixtă și de cel mai multe ori se ajunge și la divorț. Și atunci apar probleme foarte mari în ceea ce privește libera circulație a copiilor minori. De cele mai multe ori, un părinte ia copilul, obține custodia asupra acestuia, iar celălalt părinte nu mai poate să păstreze relații cu le, relațiile legitime părintești uh, stipulate în Carta Drepturilor Fundamentale cu propriul său copil. Uh, și acum ajung la întrebare. Danemarca în continuare nu a votat regulamentul în ceea ce privește executarea sentințelor judecătorești cu privire la răspunderea parentală și custodia în aceste chestiuni. Deci Danemarca nu cooperează în sistemul JAI în ceea ce privește custodia minorilor. Așa că vă rog să-mi răspundeți. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Borselino. Mulțumesc. Mulțumesc domnului ministru pentru prezența uh, sa. Am urmărit cu mare interes ceea ce a avut de spus, mai ales pentru că sunt raportor pe dosarul de securitate internă în Europa. Am ascultat mesajele importante pe solidaritate. E vorba de solidaritate nu doar între statele membre, ci și între indivizi. De exemplu, E vorba aici despre solidaritate între victime și uh, alți oameni în situații precare. La comisie vom discuta și despre misiunea din Lampedusa, Sicilia. Vom discuta despre acest subiect mai în dosarul pe migrație. E o temă actuală iar chiar dumneavoastră ați uh, spus că veți insista pe respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor care se află într-o situație precară. Așa că, până la urmă, respectarea drepturilor omului este un uh, drept fundamental stipulat în cartă. Următoarea vorbitoare. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezență. Sunt și eu raportor în această comisie în ceea ce privește sprijinul, protecția și drepturile victimelor. Pot să vă spun că această directivă a fost extrem de bine primită chiar de la început și așteptările legate de aceasta sunt extrem de mari. Am auzit că dumneavoastră sprijiniți acțiunea pe marginea acestui dosar și vă mulțumesc de pe acum pentru asta, dar v-aș ruga să ne oferiți mai multe explicații. La ce vă referiți când spuneți următoarele? Că această directivă va fi sprijinită în, ținând cont de contextul economic actual. Ce înseamnă asta, de fapt? Înseamnă că nivelul sprijinului uh, va fi redus depinzând de circumstanțele economice? Mă interesează în mod special, uh, mai ales când vine vorba de victimele infracțiunilor grave. E nevoie ca nivelul de sprijin acordat să fie unul unitar, așa că facem apel la această preștinție pentru a oferi sprijin constant. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Pentru că respectăm codul, codul de conduită al uh, Comisiei Libe, Uh, iată, suntem deja în întârziere, ca de obicei, așa că îi mulțumim de pe acum domnului ministru pentru concizie. Astfel vom putea să trecem și noi mai departe la restul subiectelor de pe ordinea de zi. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc încă o dată pentru întrebările extrem de pertinente care mi-au fost adresate, voi respecta solicitarea președintelui de a fi concis. Oricum, ideea este că vom purta pe mai departe un dialog pe toate aceste subiecte, așa că chiar dacă acum nu o să pot oferi un răspuns în detaliu, vă promit că vă stau la dispoziție în uh, cele ce urmează pentru a purta un dialog deschis cu dumneavoastră. Domnule Coelio, uh, dumneavoastră m-ați întrebat care este rolul Parlamentului în ceea ce privește implicarea în uh, dezvoltarea sistemului Schengen. Mă întrebați cum anume va fi perceput Parlamentul în uh, implicarea în acest dosar. Iată și răspunsul meu indiferent care va fi rezultatul, indiferent ce temei juridic vom alege în uh, dezvoltarea spațiului Schengen, pot să vă spun de pe acum că Consiliul prețuiește foarte mult implicarea Parlamentului European în viitoarele negocieri pe marginea acestui text. Pentru noi, participarea Parlamentului e un lucru de la sine înțeles. Doamna Lopez, dumneavoastră m-ați uh, întrebat ce se întâmplă cu pachetul pentru azil. Dumneavoastră ați menționat în acest context și situația victimelor. O să reiau acest subiect uh, al victimelor mai târziu când vă răspunde la o altă întrebare. Acum, cu privire la pachetul pentru azil. Avem câteva obligații în ceea ce privește realizarea acestui uh, pachet pentru azil. Lucrurile arată deocamdată în felul următor. Odată ce avem pachetul pentru azil, vom avea un progres extrem de important. Ideea este ca în timpul președinției daneze să facem tot posibilul pentru a crea un uh, cadru juridic mm, eficient pentru solidaritate reală în termeni practici. Eu așa voi formula sarcina noastră. Și exact în acest spirit am și numit cele șase puncte din uh, intervenția mea introductivă. Dorim să avem solidaritate reală, practică. Uh, Asta pentru a putea să implementăm cele șase convingeri, dacă vreți, ale preștinției daneze. Ne bucurăm de pe acum să avem uh, discuția de la Copenhaga în reuniunea informală a Consiliului. Sper că am transmis mesajul potrivit aici. Sper că ați înțeles că acest subiect e unul foarte important pentru președinția daneză. Vom face tot ce omenește posibil pentru a promova acest dosar, pentru că ideea este că avem nevoie de un cadru în care să acționăm în spiritul solidarită- solidarității. Doamnă Latford. Mi-ați adresat și dumneavoastră o întrebare despre datele PNR și despre ce tip de informații sunt stocate. E vorba aici uh, despre acordul dintre UE și Statele Unite. În termen general, vorbim despre protecția datelor, despre protecția datelor cu caracter personal și un lucru e primordial. Când discutăm despre stocarea datelor cu caracter personal, atunci mereu trebuie să avem în vedere uh, cum anume putem acționa cu măsură și cu bun simț. Trebuie să păstrăm uh, proporționalitatea, trebuie să vedem ce fel de date sunt stocate și pentru cât timp. Acestea sunt cele două aspecte care trebuie avute în vedere. La Parlamentul European au existat discuții despre aceste lucruri prin prisma acordului pe care îl vom semna cu SUA. Sper ca într-adevăr să existe la final un acord ratificat, pentru că deja s-a vorbit la Parlament despre acesta. E clar pentru toată lumea. Atunci când discutăm despre transmiterea datelor cu caracter personal din registrele PNR unor terțe state, atunci protecția datelor trebuie să fie o condiție sine qua non. Iar dumneavoastră, doamnă Latford, ați menționat pe bună dreptate importanța acestui subiect cu exemplele date. Trebuie să cooperăm, doamnă Flotră, da, cu Parlamentul European și vă spun că nici nu vom proceda altfel. Așa că nu trebuie să vă faceți niciun fel de grijă, pentru că nu vor exista carențe la capitolul cooperare m-ați, uh, am întrebat ceva și despre noul regulament pentru Europol. Pot să vă spun următoarele. Analizând textul Comisiei, vom formula o poziție comună. Deocamdată e prematur să ne exprimăm, pentru că nu vom ști care va fi rezultatul final de pe acum, nu putem să estimăm. Ideea este că noi vom promova acest uh, dosar, acest regulament. Voi fi sincer și voi spune că dacă nu reușim să finalizăm acest subiect pe timpul președinției daneze, uh, nu vom renunța totuși, vom urmări pe mai departe acest dosar și modul în care evoluează. Unii eurodeputați mi-au um, adresat întrebări concrete despre România, Bulgaria și accesul acestor țări la spațiul Schengen. Referitor la aderarea celor două state, iată care este răspunsul meu. În vremuri precum acestea, e foarte important ca în Europa, în momentul în care emitem decizii foarte importante, să evităm aplicarea unor uh, standarde duble, să, să evităm uh, dubla măsură. Noi suntem de părere că nu există niciun fel de barieră juridică pentru neaderarea României sau Bulgariei la spațiul Schengen. Așa că o spun încă o dată. Cooperarea noastră trebuie să țină cont de niște linii directoare clare, transparente, care să fie respectate. E vorba de niște norme foarte clare. Așa că noi nu vom uh, crea o cooperare aleatorie în funcție de cine este interlocutorul nostru. Așa că opinia peștiinției rotative e foarte clară. Văd că eurodeputatul care mi-a adresat întrebarea dă aprobator din cap. Am înțeles că uh, mesajul a fost transmis corect. Întrebarea doamnei Alfano. Doamna Alfano m-a întrebat ceva despre Ungaria și procedura în baza articolului 7. Pe bună dreptate, doamna Alfano, ați uh, spus că acest subiect E un subiect care trebuie dezbătut cu ceilalți miniștri. Pe 17 ianuarie, Comisia a identificat uh, trei uh, încălcări în Ungaria și a inițiat trei proceduri de încălcare în urma reformelor uh, legislative din această țară. E vorba, de exemplu, în primul rând despre noua Constituție a acestui stat. Parlamentul European, pe bună dreptate, e extrem de interesant de aceste evoluții iar noi, reprezentanții preștiinției în exercițiu, purtăm un dialog strâns cu Comisia. Urmărim evoluția acestor uh, lucruri foarte îndeaproape. Au existat întrebări și despre criminalitatea organizată și despre uh, ce se mișcă în acest domeniu. Am experiență în acest domeniu din Danemarca. Am uh, activat și activez în domeniul combaterii criminalității organizate și pot să vă spun că, cu cât e mai strânsă cooperarea dintre autorități, cu atât rezultatele sunt mai bune. Ce înseamnă asta? Autoritățile de urm urmărire penală, uh, autoritățile financiare, forțele polițienești, toatele, cu toatele trebuie să uh, coopereze, iar acest gen de cooperare trebuie organizat și la nivel transfrontalier, fiindcă dacă avem criminalitate transfrontalieră, putem să o combatem eficient doar acționând, evident, transfrontalier. Așa că autoritățile trebuie să poată coopera și în acest context. Asta pentru că doar atunci vom putea să combatem cu eficiență intențiile infracționiste. Vedem că există organizații care înfloresc în acest domeniu, așa că nu trebuie să pierdem vremea. Avem nevoie de cooperare pe plan intern, în propriul stat membru, dar și transfrontalier în Uniunea Europeană. Am putea avea, de exemplu, uh, și schimb, am putea face și un schimb de informații secrete astfel încât să putem să intervenim într-un stadiu incipient pentru a preîntâmpina activitățile uh, infracționiste. Doamna Angelili m-a întrebat ce se întâmplă cu drepturile copiilor și cu libera circulație a acestora. Uh, există o poziție daneză exprimată pe acest subiect. La noi, în uh, Danemarca, Nu cred că problemele sunt uh, mai mari decât în alte locuri cu acest dosar. Um, copiii sunt uh, persoane, cetățeni foarte sensibili și vom ține cont de situația acestora, mai ales uh, în pachetul privind victimele. Iar o ultimă întrebare mi-a fost adresată pe pachetul pentru victime. Mă bucur de pe acum că voi putea coopera cu Parlamentul European pe acest subiect. Nu trebuie să existe niciun dubiu. Uh, noi, uh, cei de la președinție, recunoaștem importanța acestui dosar. Pachetul pentru victime nu e important doar pentru Europa. Pot să vă ofer un exemplu din Danemarca și să vă spun că există câteva rezerve pentru cooperarea în domeniul JAI uh, și pentru asta avem și o justificare. Um, e vorba, de exemplu, despre femeile care sunt urmărite de foștii soți, victime ale violenței domestice. Dacă o persoană este uh, protejată în Germania, în Danemarca nu mai poate fi protejată, fiindcă deocamdată nu există cooperare în domeniul justiției și afaceri interne în acest uh, sector. Așa că dacă acea femeie hărțuită în Germania se mută în Danemarca, în Danemarca nu mai beneficiază de protecție. E clar că trebuie să reformăm acest sistem. A existat încă o întrebare cu privire la realitățile economice cu care ne confruntăm astăzi și modul în care ne influențează deciziile. Mă întrebați uh, la ce anume m-am referit când am uh, menționat ajustarea la realitățile economice. Nu e vorba doar despre pachetul pentru victime, cât și despre acte normative aici. Trebuie să recunoaștem că ne aflăm într-o situație economică deplorabilă la ora actuală în Europa și trebuie să identificăm care sunt acele mari provocări la ora actuală. E clar că avem nevoie de pachetul pentru victime și pot să vă promit că eu, uh, ca reprezentant al președinției în exercițiu, voi face tot posibilul pentru ca acest pachet să treacă. Vrem să realizăm acest obiectiv comun. Vrem să abordăm această problemă și să găsim o soluție definitivă. Iată așadar, acesta este un text concret care într-adevăr va avea rezultate concrete pentru cetățeni. Mulțumim foarte mult, domnule ministru. Toate cele bune preștinției daneze. Vă mulțumim pentru acuratețea uh, cu care ne-ați vorbit, pentru toate detaliile pe care ni le-ați oferit. Ați văzut, domnul ministru a încercat să reacționeze la toate întrebările care au fost înaintate. Vom face tot posibilul să ne îmbunătățim cooperarea pe parcursul celor șase luni. Cu siguranță vom avea ocazia să cooperăm uh, de-a lungul drumului. Văd însă că doamna Romero insistă să vorbească. Foarte bine, dar vă rog frumos să fiți extrem de succintă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Oare a uitat domnul ministru să răspundă la întrebarea mea? Nu voiam să avem un buget uh, mărit, ci voiam o statistică în ceea ce privește victimele violenței. Ce poate președinția să facă în așa fel încât statisticile de la Eurostat să fie unele bune? Pentru că aceasta e o problemă adevărată la ora actuală. Nu știm exact care este numărul victimelor din țările europene. Domnule ministru, un ultim răspuns. Mulțumesc. Nu avem uh, statistici concrete. Pachetul pentru victime e dovada faptului că avem nevoie de soluții concrete la niște probleme concrete și extrem de grave. Asta vrem noi să facem. E vorba de un pachet legislativ extrem de important cu care vrem să venim în întâmpinarea victimelor în mod real, pentru că vrem să protejăm, să protejăm victimele mult mai bine decât am făcut-o până acum. Președintele, Dragi colegi, după cum v-am spus, nu e singura dată când vom avea ocazia să discutăm cu domnul ministru pe aceste dosare extrem de importante pentru succesul președinției daneze. Cu această ocazie îi urăm mult succes uh, președinției daneze. Okay. Perfect. Thank you so much. Ne continuăm lucrările și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Informații cu privire la delegația Libe în Sicilia și la Lampedusa. Delegația a fost condusă de colegul de colega noastră, doamna Wikström. Ea a condus această delegație la Lampedusa, care a avut loc uh, pe 24 și 25 noiembrie și vom asculta relatarea doamnei Wikström. Vă rog să fiți uh, succintă ca să recuperăm puțin din timpul, uh, din întârzierea. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că voi aștepta câteva secunde pentru a se uh, calma puțin sala. Amintesc celor care părăsesc sala să plece în liniște, în așa fel încât să ne putem continua activitatea. Vă mulțumesc pentru ajutor. Doamnă Wikström, aveți cuvântul. Vă mulțumesc și uh, vă mulțumesc că îmi uh, dați posibilitatea să uh, continui. Am, dis am uh, vorbit deja despre impresiile noastre legate de delegația foarte interesantă în Sicilia și la Lampedusa, delegație care a avut loc pe 24-26 noiembrie 2011. Aș vrea să mulțumesc uh, secretariatului, să mulțumesc uh, experților consilierilor uh, politici care ne-au însoțit și să mulțumesc celor noi colegi, nouă colegi care ne-au însoțit. Notele cu privire la această delegație au fost transmise spre traducere și aș vrea să spun ce aș vrea să fac după această vizită. M-am întâlnit cu reprezentanța permanentă a Italiei, am trimis o scrisoare a autorităților italiene și v-am transmis această scrisoare. Reprezentația permanentă mi-a spus că pregătește o scrisoare oficială de răspuns la scrisoarea mea. De îndată ce voi primi această scrisoare, vă voi transmite tuturor celor care au participat la vizită și tuturor membrilor uh, acestei comisii. Nu vreau să trec în revistă întregul proces verbal, pentru că este un proces verbal extins. Vă vom arăta niște poze și vă vom uh, vorbi despre impresiile noastre și uh, dacă aveți întrebări, vă răspund la întrebări. Însă ceea ce vă propun eu este să citiți acest proces verbal care va fi tradus și vă va fi trimis vom uh, aproba procesul verbal uh, la reuniunea acestei comisii din luna februarie. Închei aici, domnule președinte, și uh, sunt gata să răspund la întrebări. Îi mulțumim doamnei uh, Wikström pentru relatare și îi ascultăm pe deputați, începând cu domnul Iacolino. Mulțumesc, domnule președinte. Această vizită la Lampedusa, Trapani, Agrigento a fost o experiență extraordinară și am avut contacte cu populația și cu imigranții. Am citit uh, procesul verbal redactat de colega noastră, doamna, doamna Wikström, și aș fi preferat ca pe lângă descrierea detaliată a ceea ce am făcut în uh, cursul acestei întâlniri. Aș fi vrut așadar să facă și o propunere concretă, pentru că ne-am dus în Sicilia ca să constatăm la fața locului care este situația imigrației clandestine, care este, structura, care este situația structurilor de primire și pentru a vedea care ar putea fi proiectul concret pe care l-am putea propune. Or, în acest raport se vorbește despre structurile de primire. Uh, erau 264 pentru 320 de persoane în aceste structuri de primire. Nu se vorbește despre contactele excelente pe care uh, le-am uh, avut cu Crucea Roșie, ar fi trebuit să se menționeze aceste contacte. Se vorbește foarte mult despre procedurile pentru recunoașterea statutului de refugiat, proceduri care sunt uh, lungi în anumite centre. Lampedusa a avut uh, un timp o populație de imigranți care era mai importantă decât populația uh, autohtonă. Și trebuie subliniată această generozitate extraordinară. Am uh, discutat cu ONG-urile, ne-am dat seama că există divergențe între ONG-uri și am uitat să spunem că Lampedusa este o structură de observare și de primire pentru 24 de ore, după care refugiații trebuie să meargă în altă parte. Lampedusa pare să fie punctul de oprire al uh, imigranților. Ori nu este adevărat și ar fi trebuit să se țină cont de acest lucru. Ar fi trebuit să se vorbească de asemenea despre necesitatea cooperării cu țările terțe. Este fundamental să se menționeze acest punct, pentru că Italia nu poate face totul singură. Uh, Trebuie să existe acorduri bilaterale, pentru că altfel despre ce solidaritate mai vorbim? Și aș încheia spunând un uh, lucru. Experiența aceasta a fost extraordinară. Am avut această experiență împreună cu colegii din secretariat și cu consilierii și această experiență trebuie să se traducă în uh, propuneri concrete. În cursul acestei vizite am putut uh, constata că serviciile de urgență sunt excelente. Am văzut de asemenea uh, de cât curaj și de câtă generozitate dau dovadă cei care primesc pe imigranți. Trebuie să facem o propunere concretă pe baza acestei experiențe. Doamna Borsellino. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu putem spune că misiunea aceasta a fost doar o misiune la Lampedusa. Lampedusa este un loc care este abandonat de imigranți și nu numai. Era important să ne întâlnim cu oamenii și cu ONG-urile care au jucat un rol pe vremea când Lampedusa făcea primele, prima pagina a ziarelor. Au fost făcute niște alegeri. Nu știu dacă aceste alegeri uh, au făcut ca populația de imigranți să fie mai importantă decât populația locală. Situația a fost uh, însă teribilă din această cauză și Uh, situația a fost gestionată în mod uh, inacceptabil, aș spune eu. Imigranții au fost deportați în alte locuri în condiții inacceptabile. Cred că ceea ce este cel mai important este ca Lampedusa să nu mai uh, fie o rușine pentru că este un port uh, nesigur. Statutul acesta de port nesigur a avut deja consecințe negative. A sosit uh, un vapor la Lampedusa și nu se știa ce să se facă cu aceste persoane. Au intrat într-un centru de primire și am constatat că acest centru de primire, cu excepția unui pavilion care a fost incendiat, acest centru de primire putea fi utilizat. Am vizitat de asemenea centre în care condițiile uh, de primire ale imigranților nu erau acceptabile. atunci când sosesc niște oameni în astfel de locuri, toată lumea e interesată de soarta lor. Însă, de îndată ce se pune problema gestiunii situației uh, cu care se confruntă, uh, nu uh, mai evoluează lucrurile. Domnule președinte, aș vrea să spun că misiunea aceasta în Sicilia a fost foarte importantă. Aș vrea să-i mulțumesc Ceciliei Wikström. Cred că a condus cu succes această delegație și a pregătit și un raport foarte exhaustiv. Aș vrea să subliniez câteva din experiențele negative care au avut un impact asupra mea. Câteva cuvinte despre insula Lampedusa. Această insulă a fost declarată insulă periculoasă pentru refugiați. Cred că am uh, făcut o evaluare periculoasă în privința acestei uh, insule. Este prima destinație pentru toți cei care încearcă să intre pe teritoriul european și ar trebui să găsim o soluție comună pentru această insulă. Insula ar trebui să fie redeschisă. Ar trebui să-i primim pe cei care sunt în uh, situații dificile, cei care își riscă viața. Acești oameni sunt obligați să plece mai departe, să nu pot să petreacă o noapte sau două pe această insulă. Nu este doar o problemă italiană, este o problemă europeană și ar trebui de aceea să dăm dovadă de mai multă solidaritate în această privință. Am avut o experiență negativă, am asistat la felul în care un deținut într-un centru de recepție a fost practic lăsat în aceeași stare în care era și cu câteva luni mai devreme. Existau de asemenea zvonuri că cu câteva zile înainte de sosirea noastră, circa 60 de uh, bărci de lemn au părăsit uh, insula. Cred că nu este uh, corect din partea autorităților să acționeze astfel am uh, ascultat și câteva relatări în ceea ce privește destinația fondurilor europene. Există fonduri europene disponibile, însă reprezentanții ONG-urilor și uh, chiar a Înaltului Comisariat pentru Refugiați au spus că nu știu câți bani ajung de fapt la autoritățile italiene și câți bani ajung la refugiați. Diferențele sunt enorme. Există centre care nu primesc niciun fel de informații în ceea ce privește refugiații. Există centre care nu au acces la internet, la posturile de televiziune. Și asta înseamnă că oamenii aceștia sunt izolați de lume. Trebuie să vedem cum se folosesc de fapt banii europeni. Am uh, ascultat și câteva povești de succes. În anumite centre de primire, există medici voluntari care încearcă să-i uh, ajute pe refugiați în timpul liber. E vorba de medici pensionari care îi ajută pe refugiați. Centrul pe care l-am vizitat în Sicilia funcționează cu ajutorul unui număr mare de medici uh, pensionați și trebuie să salutăm astfel de uh, practici. Cred că misiunea aceasta a fost o misiune reușită, însă ar trebui să primim niște răspunsuri din partea autorităților italiene. Este ora 11, întârzierea crește și am o listă de vorbitori. Vă rog să nu vorbiți mai mult de două minute, pentru că la ora 12 și jumătate are loc reuniunea coordonatorilor, care are puncte importante de dezvătut. Domnul Papa Nicolau are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am fost unul dintre participanții la călătoria la Lampedusa și aș vrea să îi mulțumesc uh, raportoarei și să mulțumesc uh, secretariatului. Aș vrea să mulțumesc și colegilor italieni. A fost o experiență foarte importantă, am avut contacte și întâlniri bune și aș vrea să adaug la cele spuse de colegi faptul că am avut o conversație cu persoane din țări terțe. Am încercat să am un contact direct cu acești oameni și să ajung la propriile mele concluzii. Cred că este mai necesar decât oricând să subliniem faptul că E nevoie de solidaritate practică cu Italia și cu toate țările aflate la graniță, țările care au fost uh, supuse la presiuni în uh, ultimul an. Italia a fost supusă la presiuni enorme, la dificultăți enorme. Și din câte am văzut eu, și-au uh, efectuat activitățile cu mare profesionism au încercat să rezolve problemele pe teren și trebuie să recunoaștem acest lucru și la rândul nostru să venim cu uh, acțiuni și să ne împărtășim experiența. Aceast, aceste lucruri se aplică și la Grecia, Malta și Cipru, care au fost de asemenea supuse la presiuni. Aș vrea să mulțumesc încă o dată tuturor. Știu că timpul trece dar aș vrea să spun că am vorbit cu oamenii, am uh, avut conversații detaliate și cred că acest lucru ne va ajuta să luăm decizii. Domnul Croceta. Intanto nell'apprezzare il lavoro che tutti i colleghi hanno fatto e prima di tutto la Presidente. Aș dori să spun și eu cât de mult am uh, apreciat munca depusă de colegii noștri și aș dori să-i mulțumesc de asemenea Ceciliei, care este un diplomat, care a dat dovadă de o diplomație extraordinară în timpul întâlnirii noastre. În cadrul acestei călătorii am uh, analizat îndeaproape un cuvânt. Am meditat foarte mult la acest cuvânt pe care simțeam adesea nevoia să-l uh, pronunț cu voce tare, un cuvânt repetat de um, imigranți, Italia, libertate, libertate, libertate, Uniunea Europeană, libertate. Și acest cuvânt, libertate, se repeta în mintea mea de-a lungul acestei vizite relativ uh, îndelungate. Există situații în care serviciile și facilitățile furnizate sunt de bună calitate, curate și, evident, sunt condiții necesare pentru aceste persoane care au, străbă, au trecut prin condiții foarte dure, în timpul nopții, în frig, nu putem înțelege uh, prin ceea ce anume au trecut. De asemenea, asupra Italiei se exercită o presiune extraordinară. Au existat 20.000 de persoane care au venit în Italia din Tunisia și a trebuit să le acordăm o mână de ajutor, însă nu i-am ajutat prea mult după Revoluția Arabă menționăm acest subiect secretarului uh, ministrului de interne al Tunisiei și acesta scotea în evidență faptul că Europa nu a dat dovadă de sensibilitate vis-a-vis -vis de aceste probleme de natură umanitară. De ce alte state europene nu au acceptat uh, refugiați? Uh, ce s-a întâmplat cu uh, furnizarea de vize în cadrul uh, programului de vecinătate. Există o politică de vecinătate în Uniunea Europeană. Ar trebui să există așadar un uh, sistem diferențiat de vize, nu ar trebui să existe o măsură universală. Ne bucurăm de importuri și exporturi, însă nu vrem să vină ființe umane pe teritoriul Uniunii Europene. Un alt aspect pe care aș dori să-l subliniez era, este că au existat probleme grave din punct de vedere al uh, situației umanitare. Am uh, putut observa că uh, anumite persoane nu aveau uși la toalete, nu aveau dușuri în condiții bune, cu apă caldă, nu exista încălzire. Sunt condiții inumane. Am uh, vorbit despre toate acestea prefectului din uh, Trapani și cu alți colegi uh, din delegație, inclusiv cu Cecilia. I-am scris de asemenea și prefectului din Trapani pentru a încerca să rezolvăm o serie din aceste probleme. Însă dacă nu revizuim drastic programul de vize pentru acest, o parte din aceste țări terțe, atunci nu vom realiza progrese. Trebuie să facem acest lucru în cadrul Comisiei Libe. Da, mă întrebam cum au fost aleși membrii delegației. S-a trimis o invitație a fiecărui grup politic și dacă această invitație a fost trimisă și membrilor independenți și dacă da, cui? Cred că am uh, luat parte la un număr rezonabil de întâlniri, nu chiar la toate, se poate să fi sărit peste o întâlnire la care s-a acordat această invitație. Pentru că, fie că vă vine să credeți sau nu, poate că membrii uh, independenți ar fi avut observații concludente de făcut. Un uh, alt comentariu pertinent, s-a menționat uh, acest lucru azi dimineață, și anume că un număr foarte mare de cetățeni tunisieni a fost uh, prezent între acești uh, refugiați. O întrebare oarecum naivă, de ce anume fugeau? Fugeau de un sistem democrat, era prea democrat pentru ei? Iată de ce au ajuns pe insula Lampedusa. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Revenim la Cecilia vis-a-vis -vis de Sicilia. Dați-mi voi să vă reamintesc că ca de obicei, membrii care au luat parte la această delegație au fost uh, numiți, au fost mai întâi propuși la ședința coordonatorilor și apoi au fost sprijiniți de Comisia Libe. Aceasta este procedura obișnuită și așa s-a întâmplat și în această situație. Să revenim la Cecilia și la Sicilia. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru comentariile făcute uh, îmi pare rău că domnul Iacolino nu e prezent, deoarece acesta solicitase o propunere consistentă din partea mea. Eu doar am acționat în numele întregii delegații și am acționat așa cum se stabilise să organizăm o întâlnire cu autoritățile italiene, să le trimitem o scrisoare și așteptăm un răspuns la această scrisoare formală, răspuns care va fi trimis în curând și pe care îl voi înainta apoi uh, tuturor dumneavoastră. Eu, ca și toți dumneavoastră, am apreciat o discuție consistentă, o discuție solidă, deoarece imaginile pe care le-am, la care am asistat ne vor urmări uh, pe toți, zi de zi, în lunile și poate anii care vor urma. Am asistat la situații inacceptabile și uh, nu se poate ca în Uniunea Europeană, în secolul 21, să furnizeze tratamente pe care le-am, la care am asistat. De îndată ce domnul Iacolino va primi traducerea în italiană, sunt convins că va fi de acord cu cele menționate în, această, în acest document. Dincolo de tot acestea, nu am nimic în plus de spus decât să vă mulțumesc încă o dată pentru colaborarea dumneavoastră am uh, împărtășit uh, momente importante și cred că această situație ne-a unit și mai mult dincolo de uh, familia, de apartenența politică și de identitatea națională. Vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o pentru a reprezenta Parlamentul European în fruntea acestei delegații și aștept cu nerăbdare să aprofundez acest subiect cu dumneavoastră, cât și alte subiecte vis-a-vis -vis de migrație și solicitanți de azil. Vă mulțumim, doamnă Wikstrom, spune domnul președinte, pentru că ați condus această delegație și pentru angajamentul de care ați dat dovadă, care inspiră Comisia Libe atunci când vine vorba de drepturile fundamentale ale oamenilor care se află la frontierele Uniunii Europene suntem convins că ați făcut tot ce puteați și trecem la punctul următor și anume legat de un dosar important pe care îl gestionează Comisia Libe, și anume modificarea regulamentului Consiliului European 539 din 2001, care stabilește o listă a țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și acei resortisanți ai țărilor terțe care sunt exonerați, exonerați de această obligație. Raportul este domnul Diaz de Mera, care a prezentat un proiect de raport pe noiembrie 29. Ține minte această prezentare. S-au înaintat o serie de amendamente. Membrii au înaintat 41 de amendamente mai departe legate de prevederile privind um, clauza de salvgardare, și acea clauză care permite suspendarea rapidă a exonerării de uh, obligația de a ține viză, vom asculta pre- prezentarea domnului Diaz de Mera, care are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin am adresat colegilor mei uh, din Comisia Libe și uh, reprezentanților Comisiei și să le mulțumesc pentru disponibilitatea și bunăvoința de care au dova- dat dovadă. Aș dori să mulțumesc secretariatul pentru profesionalismul de care a dat dovadă. Există un prim subiect pe care aș dori să-l abordez înainte de a intra în detalii Comisia trebuie să fie audiată de două ori referitor la acest subiect, după prezentarea mea, dar și după uh, comentariile colegilor. E foarte important, deoarece avem nevoie de un răspuns din partea Comisiei. Vorbim într-adevăr de o propunere de modificare a regulamentului 539-2009. S-au înaintat 42 de amendamente la proiectul de raport. Aș dori să trec peste, să, printre o serie de aspecte de natură practică. Tatiana, din partea verzilor, a prezentat trei amendamente, socialiștii două, domnul Enciu și domnul Boscort ci, au existat cinci din partea doamnei Kinga Gunz. Domnul Enț și domnul Aveja au înaintat amendamente în comun, cât și ei trei care au fost uh, înaintate de domnul Filidis de la GUE. Matiu Verunic înainte de asemenea 1. Au existat uh, alte trei amendamente din partea PP, doamna Weber de la ALDE, de asemenea un amendament domnul Kirchhoff de la ECR, tot un amendament După părerea mea, aspectul cel mai important a fost faptul că toate grupurile politice, cu excepția PPE, au înaintat amendamente care vizează să consolideze reciprocitatea, care încearcă să agilizeze oarecum această caracteristică. Și e vorba de amendamentul cu numărul 28. Acest lucru a provocat un lung proces de negocieri și continuă să fie încă în centrul unui proces de negocieri. Așteptăm o părere pertinentă din partea serviciului juridic vis-a-vis -vis de posibilitatea de a modifica această chestiune. De asemenea, trebuie să dezbatem acest amendament în cadrul grupului meu, de asemenea, înainte de a ajunge la un acord. Va trebui să beneficiez de sprijinul grupului meu înainte de a demara orice fel de negociere referitor la acest amendament. Să trecem la um, uh, miezul problemei. După cum vă aduceți aminte, ne concentrăm asupra unor măsuri uh, măsuri tehnice și de instrumentare care vizează mecanismul de reciprocitate. E vorba de instrumente politice care au repercursiuni importante în deosebi uh, în domeniul relațiilor internaționale pentru Uniunea Europeană. Aș putea să vă spun în linii mari că susțin obiectivele la care țintesc aceste amendamente. Clauza de salvgardare este un subiect asupra căruia împărtășesc părerea colegilor mei. Cred că ar putea să fie înlocuit printr-un instrument de suspendare sau pur și simplu să fie eliminat. Am înaintat și eu un amendament. După cum vă spuneam înainte, Împărtășesc părerea colegilor care spune că mm, trebuie să venim cu modificare aici. Am subliniat de asemenea în raport nevoia de uh, statistici, de date concrete pentru a monitoriza desfășurarea situației. În cazul în care raporturile prezentate de un stat membru sunt uh, confirmate de datele statistice, acest lucru va conferi credibilitate statului respectiv. De asemenea, procesul de evaluare reprezenta un uh, punct important. Acest lucru va fi declanșat doar în anumite situații specifice care sunt uh, anunțate sau care survin atunci când uh, oamenii care înaintează solicitări, oamenii care uh, doresc să imigreze, se încadrează în această situație. Contextul delineat este unul extrem de important. Dacă se înregistrează o creștere bruscă um, în imigrație într-un anumit stat membru datorită unei anumite situații, unei anumite situații, s-ar declanșa acest mecanism. De asemenea, în ceea ce privește reciprocitatea, trebuie să consolidăm sistemul în uh, forma lui actuală și Comisia a ridicat acest subiect în deosebire în ceea ce privește consolidarea politicii de vecinătate în Uniunea Europeană. E un subiect cu care suntem de acord. Suntem de acord cu, propuneri, cu amendamentele înaintate vis-a-vis -vis de modificarea acestui regulament și dacă am putea ajunge la un acord între grupurile politice, atunci s-ar putea să realizăm uh, progrese. Și cred că amendamentul 28 uh, scoate în evidență faptul că putem ajunge la un anumit uh, consens între grupurile politice. Cred că acest proces de negocieri poate fi considerat bilateral între Comisie și între Consiliu și Parlament. Iată de ce aș dori să-i solicit Comisiei să ne pună suficient timp la dispoziție pentru a negocia situația în care cerințele de viză impuse resortisanților unor țări terțe, propunerea actuală 28 lasă puțină marjă de manevră la dispoziție. Îi oferă Comisiei doar 45 de zile pentru a analiza o anumită situație în care se impun aceste cerințe. Impunerea unei uh, necesități de a deține viză trebuie analizate mai îndeaproape. E nevoie așadar de mai mult timp. Procedura de codecizie ar trebui să fie declanșată abia atunci, după ce Comisia a avut suficient timp la dispoziție pentru a ajunge la un acord cu țara respectivă. De asemenea, extinderea acestei perioade alocate ar putea să fie solicitată de comisie dacă are nevoie de mai mult timp pentru a putea continua negocierile sau pentru a putea ajunge la un acord final. Dacă între timp țara terță își reanalizează decizia de a impune uh, nevoia de a deține viză, atunci întreaga procedură ar, uh, s-ar opri. Îndeosebi uh, în ceea ce privește mecanismul asupra căruia se va decide în cele din urmă, acesta ar uh, declanșa un răspuns automat, automatic din partea Comisiei și vă rog să țineți cont de acest caracter automatic. La ora actuală analizez fezabilitatea juridică a acestui aspect și nu am nicio îndoială aici. Îndoielile mele au mai degrabă un caracter juridic. Credeți că e cred că e ceva asupra care ar trebui să discutăm în cadrul grupului uh, meu politic, dar aș dori să aud și părerea serviciului juridic. Domnule președinte, sunt convins că ați uh, ascultat întrebarea pe care am uh, pus-o ministrului și răspunsul dânsului a fost tăcere. Înțeleg că poziția dânsului nu a răspuns, deoarece e vorba de o situație politică extrem de complexă cu care ne confruntăm. Rămân încă multe subiecte asupra cărora trebuie să discutăm, pe care trebuie să le negociem și asupra cărora trebuie să decidem. Și, bineînțeles, trebuie să stabilim niște interese comune. Având în vedere avizul Comisiei AFET asupra acestui raport, uh, Aș dori să ținem cont de o serie de aspecte externe privind relațiile Uniunii Europene. Vorbim uh, de instrumente de reciprocitate. Și înțeleg această abordare. Felul în care am redactat acest raport uh, se concentrează asupra Frontex, BESA și Europol, ca fiind uh, principalii jucători în ceea ce privește relațiile externe ale Uniunii Europene. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Kovacek pentru inițiativa dânsului de a mă ajuta. După ce am discutat cu Consiliul, aș dori să subliniez faptul că aceștia sunt dispuși și doresc să-i permită Parlamentului să joace un rol mai activ în ceea ce privește definirea reciprocității, așa cum am discutat de acest subiect. Am dorit să facem acest regulament ceva mai agil și mai ușor de folosit să fie un instrument mai bun care să faciliteze luarea deciziilor. Avem nevoie, bineînțeles, și mai bine să avem un instrument um, care să permită luarea mai ușor a deciziilor. Domnule președinte, aș dori să vă spun care este poziția mea inițială privind fiecare amendament. Vreau să vă spun, domnule președinte, încă o dată că avem amendamentul 28. Acesta este amendamentul care se concentrează pe elementele centrale uh, ale acestui raport, așa că ar trebui să cerem opinia serviciului juridic. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Uh, mulțumim pentru prezentarea exhaustivă a acestui raport, pentru faptul că v-ați referit la amendamentele care trebuie să facă parte din raportul final. Dumneavoastră ați uh, menționat faptul că ar trebui să fim uh, prudenți din punct de vedere politic. Ați spus că mai întâi vreți să ascultați opinia grupului politic, după aceea să analizați ceea ce spune serviciul juridic, deci să cereți un aviz de la serviciul juridic. Sunteți îndreptățiți să o faceți, prin urmare vom lua notă de toate acestea. Dumneavoastră ați, ne-ați rugat să uh, invităm și pe cei de la comisie să intervină. Vă rugăm, domnul Ian de Coster, dumneavoastră sunteți direct vizat. Așadar, uh, reprezentantul comisiei este cel care intervine primul. Uh, avem însă și o serie de înscrieri la cuvânt. Uh, lista e destul de mare. Vă rog să vă limitați la două minute, fiindcă la ora 12 va trebui să îl întâmpinăm aici pe uh, directorul Biroului European de Sprijin pentru Azil. E vorba de domnul Robert Visser. Acum are cuvântul Comisia, după care intervin membrii Comisiei Parlamentare și după aceea încă o dată Comisia. Iar apoi, bineînțeles, raportorul. Domnule de Coister, dumneavoastră aveți acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi axa pe cele două elemente esențiale menționate de raportor, mecanismul de reciprocitate și mecanismul de suspendare. Voi acorda o atenție specială mecanismului de reciprocitate și amendamentului 28, care a fost uh, menționat uh, de câteva ori și pe marginea căruia trebuie să existe consens la grupuri. Nu ascund faptul că Comisia are câteva dubii juridice în ceea ce privește această propunere. O să vă spun și de ce. În mod normal, un stat membru care e victimă a nereciprocității trebuie să notifice Comisia că s-a întâmplat asta. De asemenea, se specifică că trebuie să notifice și Consiliul și Parlamentul. Pe noi nu ne-ar deranja asta. Această notificare trebuie să fie publicată, după care Comisia, într-un termen de 45 de zile, încearcă să facă demersuri pentru a pune capăt nereciprocității. Potrivit amendamentului 28 se spune va, uh, ar putea să propună restaurarea obligației de viză. Deci comisia nu are nicio marjă de, de evaluare a situației. Iar noi credem că o asemenea procedură automatizată nu respectă dreptul exclusiv de inițiativă al comisiei. De asemenea, raportorul a spus că agenția EAS ar trebui să aibă un rol în ceea ce privește mecanismul de suspendare, după cum se sugerează în avizul AFET. Eu cred că și de data aceasta, când discutăm despre nereciprocitate și despre uh, restabilirea obligativității de viză, trebuie să putem să luăm în calcul mai multe elemente. Așadar, uh, un automatism puternic în ceea ce privește rolul comisiei nu e acceptabil de către noi, cei de la comisie. Aș vrea să regândim acest automatism, fiindcă amendamentul spune că după 45 de zile de la prezentarea propunerii comisiei, se consideră că decizia s-a adoptat, cu excepția faptului în care mecanismul e oprit prin codecizie între timp. Ar putea exista cazuri în care această ghilotină, acest, această procedură automatizată, e oprită de Parlament și de Consiliu, spre exemplu din cauza naturii relațiilor externe. Atunci, vin cu următoarea întrebare. Care ar fi eficiența unui mecanism automat de reciprocitate dacă la Consiliu și sau Parlament majoritatea nu s-ar găsi majoritate și de fapt s-ar găsi invers, majoritate pentru stopare. Atunci, cum rămâne cu terțele state? Acestea nu vor mai fi sub niciun fel de presiune, fiindcă propunerea nu se adoptă. Așa că noi vrem, vrem să lucrăm pe un uh, sistem eficientizat, uh, dar nu suntem convinși că acest automatism garantează un nivel crescut de eficiență. În ceea ce privește clauza de salvgardare, care devine acum mecanism de suspendare, nu ne deranjează nici această modificare a etichetării. Credem însă că uh, elementele care declanșează mecanismul sunt foarte importante. Comisia, Consiliul, Parlamentul trebuie să ajungă la un acord că, în cazuri excepționale, avem nevoie de un mecanism de suspendare. După cum știți, Comisia propune ceva prin comitologie mm, și definește din punct de vedere matematic declanșarea mecanismului, după care e nevoie de posibilitatea de a evalua situația. Comisia trebuie să poată să evalueze situația în lumina tuturor uh, circunstanțelor relevante. La Consiliu, s-a renunțat tocmai la aceste criterii măsurabile. Au fost uh, înlocuite cu trimiterea la o uh, creștere importantă. Aș vrea să știu care este opinia Parlamentului în ceea ce privește criteriile de declanșare. Eu știu la, că la ultimele discuții Comisia a fost criticată. S-a spus că Comisia abordează acest subiect în termeni matematici. Subliniez însă că noi credem că niște criterii stricte și clar definite sunt absolut necesare în momentul în care vrem să declanșăm mecanismul. Pentru că acest mecanism, odată declanșat, nu mai implică niciun fel de algoritm. Matematica nu mai are nimic de a face cu ceea ce se întâmplă. Urmează o evaluare politică, urmând ca mai apoi Comisia să reacționeze și să propună suspendarea liberalizării vizelor sau nu. Oricum, criteriile nu vor fi matematice pe tot parcursul și Comisia nu se va ghida doar ținând cont de niște algoritmi. Mulțumesc, spune președintele. Acum dăm cuvântul eurodeputaților. Președintele amintește că fiecare intervine pentru două minute. Vrea să intervină și Consiliul. Nu știu cum se numește reprezentantul dar am înțeles că e în încăpere. Reprezentantul sau reprezentanta. Doamna Susan Mayram de la Consiliu, doriți, doamnă, să interveniți înainte de a declanșa dezbaterea? Da, cu cea mai mare plăcere, domnule președinte. Mulțumesc pentru toate observațiile făcute până acum. Mulțumesc și pentru amendamentele care au fost prezentate de domnul raportor. Mulțumesc celor care au înaintat amendamentele. Mulțumesc și pentru reuniunea de ieri, în cadrul căreia am putut să avem un schimb de vederi. um, acea reuniune a avut loc și pentru că ministrul nu răspunsese în mod direct la întrebările ce trebuiau clarificate. În continuare nu sunt clarificate toate întrebările, mai ales în ceea ce privește acest uh, mecanism automatizat. Uh, Vreau să spun că acest dosar e pentru noi foarte important și uh, ne bizuim pe faptul că Parlamentul va introduce dosarul uh, pe ordinea de zi așa cum trebuie și că se va progresa suficient. Cei de la Consiliu sunt extrem de interesați să se progreseze. Poate că vom reuși să adoptăm acest test și să finalizăm dosarul pe timpul președinției daneze, cu puțin efort. Mulțumesc și acum dăm cuvântul vorbitorilor uh, de la Comisia Parlamentară. Două minute, domnul Busutil. Mulțumesc! Doresc să mulțumesc domnului Dias Temera nu doar pentru prezentare, ci și pentru abordarea întregului dosar. E o abordare deschisă uh, Uh, la tot ceea ce avem uh, noi ceilalți de spus. Permiteți-mi să mă axez puțin la mecanismul, pe mecanismul de suspendare. Eu cred că mecanismul de suspendare, clauza de salvgardare, ziceți cum vreți, e un mecanism de care avem nevoie. Eu tind să fiu pentru automatizare, nu Um, sunt pentru uh, comisie care spune că vrea să-și protejeze dreptul exclusiv de inițiativă. Eu nu cred că ar trebui să facem din acest dosar un război instituțional. Cred că ar trebui mai degrabă să fim pragmatici. Trebuie să vedem concret ce se întâmplă. Analizând lucrurile, putem trage o singură concluzie. La ora actuală, nu avem un sistem comun de vize. Dacă un stat sau mai multe state sunt uh, lăsate în afară uh, de către terțe state din regimul de liberalizare de vize, atunci aceste țări rămân de izbeliște și de cele mai multe ori nimeni nu vine în ajutorul lor. Vă pot da și un exemplu. E vorba de statul meu, cel mai mic uh, stat membru din Uniunea Europeană. În urmă cu 8 ani, când am alăturat familiei europene, am înlăturat cerințele de viză pentru cetățenii brazilieni a fost necesar să facem asta potrivit codului vizelor. Prea bine, am respectat regulile. Opt ani mai târziu, cetățenii maltezi împreună cu cetățenii unui număr uh, de trei state, în continuare au nevoie de o viză pentru a călători în Brazilia. E absolut inacceptabil. E uh, o reciprocitate nerespectată, preț de opt ani îndelungați. Iar cetățenii, sincer să fiu, s-au săturat. Asta arată că nu avem un regim comun de vize. Dacă vrem să avem unul, atunci nu există decât o cale de urmat. Și anume, atunci când un stat terț continuă să treneze fără niciun fel de motiv, e clar că trebuie să fie implementat un sistem automatizat care să îi taie beneficiile în ceea ce privește liberalizarea vizelor. Și noi credem că ar trebui să avem un asemenea sistem și să îl implementăm. Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Fayon. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului Dias de Mera, vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră și președinției uh, daneze, precum și Comisiei Europene. Până acum, cooperarea noastră, cred eu, a fost excelentă. Aș dori să subliniez două elemente ca să mă pot încadra în timp. Avem așadar mecanismul de suspendare și uh, clauza în ceea clauza, sau clauza de salvgardare. Eu cred că e vorba de un mecanism politic care va fi utilizat doar în ultimă instanță. E vorba de un mecanism de urgență. Ne aflăm într-o situație paradoxală. Recent mm, am deschis porțile unui număr de state de exemplu, statelor din Balcanii Occidentali și deja discutăm despre cum putem să includem, uh, să introducem, mă scuzați, un mecanism de a renunța la liberalizarea deja acordată. Sper să nu fim în situația de a utiliza acest mecanism. Mă bucur uh, faptul că renunțăm la procentaje, marje și așa mai departe. Eu zic că nu avem nevoie de formule matematice când discutăm despre situații uh, extraordinare. Am înaintat trei amendamente. Prin acestea, sugerez că, ca procentajele să fie eliminate. Includ în amendamentele mele referirea doar la situații de urgență, situații în care trebuie protejați uh, solicitanții de azil sau refugiații. Um, de asemenea, susțin că nu ar trebui să ne lăsăm prinși într-o capcană în care să fim mai apoi obligați să închidem porțile în fața tuturor refugiaților și azilanților care au dreptul să vină aici. Sper ca pe viitor să nu ne confruntăm cu o asemenea situație și să nu spunem nu tuturor celor care au dreptul la azil. În ceea ce privește rolul Parlamentului European, iată care este părerea mea. Instituția noastră trebuie să fie inclusă în procesul negocierilor de la început și până la sfârșit. Îmi bazez convingerea uh, pe faptul că asta susțin și cei de la AFET în avizul lor. Consiliul și Comisia ar trebui să informeze Parlamentul de îndată ce dețin noi informații dintr-unul din statele membre care identifică anumite probleme în relația cu terțele state. Într-un termen de trei luni, Comisia trebuie să evalueze gravitatea problemei și să informeze uh, tot în trei luni, Consiliul și Parlamentul, după care cele două instituții sunt obligate să emită un aviz în termen de o lună. Parlamentul poate să-și exprime avizul în scris. Noi nu vrem ca, ca dreptul comitologiei să fie uh, nerespectat aici. Iar în ceea ce privește mecanismul de reciprocitate, eu cred că acesta va fi un punct extrem de dificil în cadrul negocierilor. Înțeleg prea bine toate îngrijorările exprimate, înțeleg și recomandările raportorului. Avem nevoie de avizul serviciului juridic aici. Ideea este că mecanismul de reciprocitate nu funcționează după cum s-a estimat. Există statele mai mici, iar acestea nu ar trebui să fie marginalizate de statele mai mari, Canada, SUA și așa mai departe, doar pentru că nu au o voce la fel de puternică. Aici, de exemplu, menționez Austria și Republica Cehă. SUA amenință Austria um, cu excluderea din programul uh, exonerării de vize dacă nu permite SUA să-i, acceze, să acceseze um, bazele de date. Așadar, uh, înțelegeți de ce estimez de pe acum că negocierile vor fi foarte dificile pe acest dosar. Avem o declarație a Parlamentului din 2010 prin care invităm Comisia Europeană să creeze un nou mecanism prin care să fie garantată reciprocitate de plină pentru toate statele membre. Asta ar impune ca state care nu sunt membre ale Uniunii Europene să aibă posibilitatea de a încălca mecanismul de reciprocitate. În acest caz, toate statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să aibă dreptul să impună cerințe de viză pentru aceste terțe state non-europene. Această declarație a fost adoptată în Parlament și cred că această, acest text scris din 2010 ar trebui menționat și subliniat aici. Mă aștept să avem o dezbatere dificilă pe acest subiect, dar ar trebui să discutăm uh, în profunzime și să nu luăm decizii pripite. Am spus deja, uh, care e convingerea mea, mecanismul de suspendare nu ar trebui să fie folosit niciodată. Eu cred că dreptul la libera circulație este un drept de care ar trebui să se bucure fiecare cetățean european. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Cornelia Ernst. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun următoarele. În primul rând, mecanismul de suspendare ar trebui să fie întotdeauna o soluție de urgență care se aplică în ultimă instanță. Ce înseamnă acest lucru? Nu trebuie să ne jucăm cu focul și trebuie să fim foarte atenți cum anume formulăm acest uh, mecanism. Deja mă deranjează puțin modul în care e prezentat uh, mecanismul. Se discută de mecanism de urgență. Foarte bine. Dar cred că ar trebui în continuare să fim foarte, foarte prudenți. În al doilea rând, avem nevoie de claritate când uh, identificăm și definim acest mecanism pentru a elimina arbitrajul. Sunt de acord cu domnul Busutil când spune că avem nevoie de un sistem comun de vize. Aveți dreptate, nu îl avem și vrem să creăm unul. Iar apoi, uh, analizând amendamentul 28 și uh, incertitudine, incertitudinile juridice ce planează asupra acestuia, eu cred că ar trebui într-adevăr să solicităm avizul serviciului juridic și, după cum s-a sugerat să îl includem în uh, negocieri. Pledez oricum pentru un asemenea mecanism cu stipulări foarte clare. Încă două observații. Tania Fayon ne-a spus că nu ar trebui să lucrăm cu procente. Și eu mă îndrept cam în aceeași direcție, dar cred că nu ne ajută foarte mult această abordare, pentru că, de exemplu, formularea uh, creșterea numărului uh, resortisanților din terțe state e destul de vagă, așa că eu cred că ar fi totuși indicat să avem cât de cât niște marje procentuale. Am făcut câteva propuneri care poate nu sunt pe placul tuturor în acest sens. La amendamentul 33, de exemplu, am spus Ar trebui să privim, de exemplu, cifra totală a resortisanților din terțe state și să decidem în baza acesteia ce este de făcut. Fac trimitere și la amendamentul 35, unde, din nou, formulăm ceva mai clar stipularea inițială. De exemplu, când avem uh, infracțiuni legate de traficul de ființe umane, de criminalitate organizată. Ar trebui să avem date concrete. Eu cred că dacă cerem. Uh, eu cred că dacă avem formulări, formulări concrete, putem să progresăm mult mai bine. Pentru că uh, iată, în termen general ne pot ajuta, dar sunt de acord cu Tania Feon când spune că uneori, în cazuri particulare, ne pot și împiedica. Președintele, următorul vorbitor. Da, I also... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că aș vrea să-i mulțumesc domnului Diaz de Mera și sper că vom uh, sfârși prin a obține un rezultat bun. Însă am ceva îndoiele atunci când îl ascult pe domnul de Căstă. Dacă vorbim despre reciprocitate și despre amendamentul 28, îl întrebați pe domnul de Gosta unde este eficiența acestui mecanism. Acest automatism are un caracter preventiv. În felul acesta țara terță știe că acest mecanism există și se va, își va pune întrebări înainte de a introduce un uh, regim de vize în uh, ceea ce privește o țară membră. Cred că aceasta este partea cea mai importantă din această propunere. În ceea ce privește suspendarea uh, Sper că serviciile juridice vor uh, aproba poziția noastră și uh, vom putea continua. În ceea ce privește mecanismul de suspendare, există mai multe propuneri. Grupul nostru a, uh, a propus să se treacă de la 50% la 100%. Tania vorbește despre o creștere substanțială. În orice caz, um, e vorba despre o creștere substanțială. Acesta este spiritul propunerii. Sunt uh, doctor în matematică și aș vrea să spun că aritmetica este doar o mică parte din matematica. Din matematică. ceea ce contează este sensul, spiritul uh, unui text. Vă mulțumesc. Thank you. Now, Mrs. Roitova. Mulțumesc, doamna Roitova. Mulțumesc. Aș vrea și eu să mulțumesc tuturor raportorilor și tuturor colegilor care s-au străduit să creeze în sfârșit un sistem de vize unic, un sistem de vize unic care a lipsit până acum. Statele membre au mâinile legate atunci când uh, au loc reuniuni bilaterale, sunt într-o situație dezavantajată Comisia Europeană nu creează niciun fel de presiune asupra țărilor terțe pentru ca acestea să-și reevalueze poziția, ținând cont de circumstanțe noi care ar putea duce la reinstituirea obligației de viză sau invers. Sunt convinsă că Parlamentul European trebuie să transmită un semnal clar – trebuie să aibă o viziune puternică. Delegația națională, noastră națională sub, susține amendamentul 21 în ceea ce privește amendamentul 28, până în 2001 a existat un automatism. Și am folosit acest automatism pentru pachetul de șase măsuri. Deci nu este un mecanism nou de care ar trebui să ne fie teamă sau în privința căruia ar trebui să avem îndoieli. Ar trebui de asemenea să discutăm despre termene și despre calendare. Acest uh, mecanism comun uh, de vize cu automatismul ar trebui să aibă un efect preventiv introducerea vizelor a trebui să aibă o justificare puternică, să nu fie doar ceva aleatoriu. Domnul Branci, raportul recunoaște câteva lucruri. Spune că politica comună a vizelor joacă un rol esențial pentru a preîntâmpina imigrația ilegală. Devine din ce ce mai clar că o serie de țări terțe au uh, folosit uh, uh, exonerarea de vize pentru a, pentru a cere protecție internațională fără justificare. Mecanismul acesta ar trebui doar să inițieze un mecanism de evaluare și doar după ce s-a constatat creșterea substanțială a numărului de imigranți să se ia măsuri. De ce această, acest decalaj înainte de a se face ceva? Se vorbește despre imigrația ilegală. Vizele nu trebuie să reprezinte o povară, nu trebuie să fie costisitoare sau să consume timp. Trebuie să fie, pot fi emise electronic. Când mi-am vizitat familia în Australia, a trebuit să obțin o viză și a durat două minute. Dacă aș fi hotărât să rămân ilegal în Australia, acest lucru ar fi fost adus în atenția autorităților și așa este și normal. Vizele trebuie să existe pentru toate țările în privința cărora există o motivație substanțială uh, pentru cetățeni să emigreze. cetățenii Uniunii Europene nu vor dori probabil să emigreze în țări mult mai sărace. Vă mulțumesc! Mulțumesc! La propunerea domnului Diaz de Mera, poate că Comisia poate să facă câteva observații, după care ne întoarcem la domnul Diaz de Mera pentru ultimele observații. Mulțumesc, domnule președinte! În ceea ce privește mecanismul de suspendare, Cred că discuțiile trebuie să continue în ceea ce privește definirea criteriilor. Unii deputați au spus că este suficient să ne referim la situații de urgență, alții la o creștere bruscă și așa mai departe. Alți deputați au spus că este o soluție de ultimă instanță și sperăm că nu va fi folosită niciodată. Comisia este pe deplin de acord cu ultimul punct, însă ne teamă că cu cât sunt mai vagi criteriile de declanșare, cu atât este mai mare riscul ca pe viitor o, un stat membru sau altul să declanșeze acest mecanism. Deci cred că trebuie să avem în vedere acest lucru atunci când continuăm discuțiile pe acest punct. În ceea ce privește rolul Parlamentului European în mecanismul de suspendare, Comisia a spus de la începutul discuțiilor pe această propunere că este angajată uh, politic pentru a implica Parlamentul European, sigur, într-un uh, mod care respectă regulile comitologiei. Și suntem gata să analizăm lucrurile pentru a găsi împreună o soluție adecvată. Unii au uh, vorbit despre mecanismul de reciprocitate. A existat în regimul din 2001 uh, și nu a fost folosit niciodată. A existat un singur stat membru care a declanșat mecanismul înainte să se instituie noul mecanism care nu este automat. Deci niciun stat nu l-a folosit și cred că automatismul nu a impresionat niciodată țările terțe care au impus obligația vizelor pentru cetățeni din țări terțe. În ceea ce privește eficiența sistemului existent, nu vreau să fiu polemic la acest punct, domnule președinte, însă aș vrea să spun lucrurile clar. Comisia este convinsă că mecanismul existent este suficient sau a fost suficient pentru cele peste 200 de uh, cazuri de non-reciprocitate. Um, dintre aceste cazuri rămâne Canada și Brazilia. Însă trebuie să vă spun sau să vă amintesc că am uh, negociat un acord de exonerare de viză cu Brazilia, un acord reciproc, însă, din păcate, acesta este încă în curs de ratificare de către Parlamentul brazilian. Comisia a contactat, bineînțeles, autoritățile braziliene pentru a uh, accelera lucrurile, însă am primit răspunsul că Parlamentul Național este suveran atunci când vine vorba despre ratificarea unor astfel de acorduri. Mijloacele noastre de a exercita și mai multe presiuni sunt deci destul de limitate, însă sunt de acord că trebuie să facem uh, uh, lucrurile și mai eficiente, însă nici măcar amendamentul 28 nu ar garanta o politică comună, pentru că există posibilitatea stopării automatismului. Parlamentul ar putea să decidă să nu um, instituie obligativitatea reintroducerii uh, vizelor pentru țara respectivă și în acest caz iarăși nu am avea o politică comună. Dacă nu dorește să intervină Consiliul, ba da, Consiliul dorește să intervină. Vă rog, pe scurt. Președinția daneză. Mulțumesc. În ceea ce privește mecanismul de suspendare, statele membre au uh, căzut de acord în privința propunerii. Am ascultat observațiile care au fost uh, făcute uh, în sală și am citit raportul și amendamentele și suntem gata să purtăm negocieri detaliate. În ceea ce privește reciprocitatea, nu trebuie să existe nicio îndoială în privința faptului că statele membre îl susțin Parlamentul în privința acestui aspect. Reciprocitatea în chestiunea vizelor. Intenționăm să redactăm o propunere care ne asigură că Parlamentul este implicat dintr-o fază timpurie. În același timp, trebuie să nu uităm care este rolul diferitelor instituții. Trebuie să identificăm o soluție care va permite Uniunii Europene să reacționeze rapid, uh, o soluție practică, un instrument eficient care să protejeze una dintre valorile centrale ale Uniunii Europene, care este solidaritatea. Deocamdată însă nu putem intra în detalii. Încă mai uh, trebuie să se discute la nivelul statelor membre și uh, pe 7 februarie vom discuta despre chestiunea vizelor. Domnul Diaz de Mera uh, pentru concluzii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi încerca să mă încadrez în timp. Aș vrea să mulțumesc președinției poloneze pentru eforturile pe care le-a făcut pentru a, progresa, pentru a colabora cu noi și pentru a obține progrese în acest domeniu. Mulțumesc Comisiei că a utilizat un limbaj precis și direct dincolo de divergențele noastre. Și îi mulțumesc pentru că a dorit să crească rolul Parlamentului în procedura de comitologie. Am ascultat președinția daneză atunci când ne-a spus că statele membre sprijină Parlamentul. Suntem foarte bucuroși că am uh, auzit acest lucru. Îi uh, suntem recunoscători lui Simon Busutil și uh, Taniei. În ceea ce privește observațiile, cu privire la amendamentele 33 și 35, doamna Ernst vrea procente și vrea să spunem lucrurilor pe nume. Tatiana, mecanismul care are o dimensiune preventivă. În privința acestui mecanism, uh, Tania vrea să vorbim despre o creștere importantă. Mulțumesc doamnei Roitova, care semnează și amendamentul 28. Și ea vorbește despre prevenție. Domnul Bronz spune că, din punctul lui de vedere, reciprocitatea nu este pertinentă. În ceea ce privește amendamentele prezentate de grupul PPE, doamna Matiu a prezentat un amendament acceptat, domnul Weber a prezentat trei amendamente acceptate, doamna Weber din partea grupului ALDE a prezentat două amendamente, acceptate și ele. Doamna Kirchhoff a prezentat un amendament acceptat. Pentru GUE au fost prezentate trei amendamente și aceste amendamente sunt deocamdată respinse. Cornelia și Cristin au prezentat șase amendamente și accept patru dintre ele, resping unul și un amendament este negociabil. Voi încerca să precizez lucrurile cu colegii. Tania a prezentat patru amendamente și accept două, celelalte două sunt negociabile. Printre acestea se numără și amendamentul 28. Domnul Matiu a prezentat un amendament și îl accept în numele grupului uh, socialiștilor și democraților. Domnul Boscurt a prezentat uh, două amendamente Doamna Kindem a prezentat cinci amendamente, accept patru și resping unul. Și în ceea ce privește verzii, Tatiana a prezentat trei amendamente, accept două, resping cinci și pot negocia șase. Cam asta ar fi, în rezumat, domnule președinte, și cred că va trebui să aprofundăm dezbaterea în ceea ce privește amendamentele 28 și 10, care sunt strâns legate. Amendamentul 10 este amendamentul meu, amendamentul 28 este amendamentul tuturor grupurilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Vă mulțumesc nu doar pentru că ați uh, contribuit la o bună gestiune a timpului, ci și pentru că ați sintetizat toate contribuțiile, inclusiv cele ale președinției și ale comisiei. Și ne-ați explicat care este poziția dumneavoastră în privința amendamentelor. Ați făcut acest lucru în mod detaliat și deputații Comisiei Libe care au participat la procedură știu acum exact care este poziția raportorului. în ceea ce privește următoarele etape ale procedurii. A, domnul Diaz de Mera vrea să mai facă observație. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru înțelegere. Am uitat ceva. Alexander Alvaro mi-a transmis un mesaj. Și Comisia și serviciile juridice ar trebui să îl ia în considerare. Există un precedent important în ceea ce privește caracterul automat. E vorba despre pachetul cu privire la guvernanța economică, pachetul de șase măsuri. Spune următoarele. Având în vedere că regulamentul 11 73 2011, 1174 2011 și 1175 2011 din 16 noiembrie 2011, având în vedere deci că aceste regulamente conțin același automatism. Domnul Alvaro menționează acest lucru și ar vrea să se țină cont de acest lucru pentru că e util pentru avizul serviciului juridic și pentru comisie, care ar trebui să țină cont de asta. Mulțumesc, mulțumim pentru această precizare. Vom cere avizul serviciilor juridice pentru a risipi îndoielile în ceea ce privește clauza de salvgardare și mecanismul de reciprocitate menționate de raportor de Diaz de Mera. În următoarea jumătate de oră vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi, înainte de reuniunea coordonatorilor. Îi urăm bun venit domnului Robert Viser, director executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil, EASO. Domnule Viser, bine ați venit și vă rugăm să vă prezentați programul de lucru pentru anul 2012. Domnule Viser, aveți cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc că m-ați invitat la începutul acestui an. Domnul Viser, a luat deja cuvântul, deci cei care părăsesc sala sunt rugați să o facă în liniște. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. La începutul anului 2012, vă amintiți poate că am intrat în uh, funcție uh, în 2011, uh, în februarie, deci în 2012 vom aniversa un an de la începerea activității Uh, biroului. Am uh, pornit această organizație de la zero și am uh, lucrat la o serie de elemente specifice, sprijinul pentru Grecia în special. În programul de lucru ați văzut că încercăm să acoperim o gamă largă de atribuții aș vrea să menționez principalele elemente care stau în atenția noastră. Această agenție este menită să susțină sistemul politic de azil, convergența în practicile legate de azil ale statelor membre, în conformitate cu sistemul comun de azil. Agenția se va focaliza pe 3-4 elemente principale. Sprijinul începând cu baza, formarea și educarea, pornind cu programul european de training, în așa fel încât toți cei care lucrează pe teren să lucreze beneficiind de același context de formare profesională, pentru că în felul acesta putem să tindem spre o convergență a practicilor. În al doilea rând, încercăm să obținem informații solide în ceea ce privește procesul uh, azilului. Um, acesta ține de situația din țara de origine. Dacă aceste informații sunt solide, independente și imparțiale, atunci ele contribuie la un proces de acordare a azilului de înaltă calitate. Apoi, un sistem de alertă. După cum știți, la ora actuală se poartă discuții în mai multe foruri în ceea ce privește acel sistem de alertă timpurie. În uh, regulament există deja o bază pentru un astfel de sistem și încercăm să edificăm un sistem de alertă care să furnizeze informații legate de situația din diferitele state membre pe o bază comparabilă. Deocamdată lucrurile nu stau așa. Și informații legate de capacitate, felul în care statele membre și-au construit sistemele și, de asemenea, informații legate de factorul extern, nu o să spun că putem să facem uh, previziuni, însă putem învăța din analize, din tendințe și putem să ajungem la o situație în care să se poată lua măsuri preventive, măsuri pregătitoare într-o fază timpurie. Apoi ar mai fi o parte importantă, solidaritatea specială, EASO pornește la principiul solidarității, organizează solidaritatea. Mă gândesc la cazuri specifice, cum este Grecia, și discutăm acum cu un alt stat membru posibilitatea de a acorda sprijin de urgență. Și asta într-una din zilele acestea. Mai sunt și alte subiecte care ar trebui menționate în legătură cu programul de lucru. Acordăm o atenție specială minorilor neînsoțiți și ar mai fi dimensiunea externă. Spre regretul meu, anul acesta a trebuit să iau decizia să nu uh, abordez problema migrației așa cum s-ar cuveni din cauza reducerilor bugetare pe care a trebuit să le accept. Sper că situația va fi alta anul viitor și profit de ocazie pentru a mulțumi Parlamentului European pentru amendamentul care s-a bucurat uh, de foarte mult uh, uh, sprijin în ceea ce privește EASO. Aș vrea să mai vorbesc despre audierea organizată pe 9 decembrie 2010. La acea audiere, dinaintea numirii mele, am promis Parlamentului European că voi organiza un forum consultativ cu societatea civilă în primul an de mandat. Pe 15 decembrie anului trecut am uh, organizat acest forum consultativ la La Valeta, în Malta, și m-am bucurat de faptul că Comisia Libe a fost uh, reprezentată de doamna Jean Lambert. Cred că a fost un început bun. Dialogul cu societatea nu se poate face doar prin întâlniri și cu siguranță nu printr-o întâlnire, însă această primă întâlnire a fost începutul unui proces și uh, am rămas cu o impresie bună în urma acestei întâlniri. Un ultim punct, domnule președinte, nu este ușor să construiești o organizație de la zero, există multe formalități și proceduri, Însă acum, iată, avem o organizație cu circa 35 de angajați permanenți și un uh, birou temporar la Bruxelles, unde lucrează circa 10 oameni. Mergem, deci, în direcția cea bună. Chiar acum, la Malta, lucrăm într-o clădire provizorie și sper că până la mijlocul acestui an ne vom muta în clădirea definitivă, Până la sfârșitul acestui an uh, intenționăm să avem uh, circa 60 de uh, angajați. Mulțumesc! Începem această discuție și îi dăm cuvântul reprezentantului Comisiei, domnului Giulio Di Blasi. Nu? Nu dorește să ia cuvântul. În cazul acesta îmi dăm cuvântul deputaților, domnul Busutil. Vă mulțumesc, domnule președinte, și dați-mi voie să Vă urez bun venit uh, domnului Viser la această comisie. E o onoare să vă aflați astăzi aici. Vă aflați uh, din februarie la președinția BESA și acest lucru v-a oferit o perioadă de, să spunem așa, lună de miere, perioada care însă se încheie. După cum a scos în evidență, Parlamentul European a sprijinit uh, consistă în crearea acestei agenții, iar acum așteptăm cu nerăbdare rezultatele pe care le va furniza într-un domeniu foarte important pentru noi. Dați-mi voie să vă pun trei întrebări. În această dimineață a fost prezent ministrul justiției al, um, din Danemarca, care ne va spune că mâine vor ridica problema unui mecanism concret de solidaritate pe agenda Consiliului a Consiliului Jai. Aș dori să știu, având în vedere părerea Comisiei referitoare la solidaritate, dacă BESA este implicată în uh, stabilirea unui mecanism concret de solidaritate în domeniul azilului. Cea de doua mea întrebare vizează proiectul uh, privind relocarea pentru Malta. Din câte am înțeles, BESA va juca un rol în amplificarea acestui uh, proiect pentru că acesta să nu fie doar permanent, ci și aplicabil tuturor acelor state membre care ar putea trage beneficii potențiale de pe urma acestuia. Aș dori să vă întreb dacă deja gestionați acest proiect. Din câte știu, nu a fost un proiect uh, care s-a bucurat de un uh, succes până acum. În cele din urmă aș dori să vă întreb dacă BESA analizează sau contribuie la dezbaterea actuală privind revizuirea regulamentului Dublin. După cum știți, la ora actuală această discuție este blocată la Consiliu. Regulamentul Dublin poate într-adevăr să fi fost blocat, însă atâta timp cât e blocat, Curtea de Justiție a Uniunii Europene își va emite sentința și în cele din urmă aceasta spune că în forma actuală regulamentul uh, Dublin în forma actuală nu se poate aplica deoarece nu respectă drepturile omului și aș dori să știu dacă EASO contribuie la această dezbatere uh, la regulamentul Dublin, care este un regulament intrinsec în pachetul privind azilul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Viser, pentru că v-ați adresat acestei comisii. Doream, într-adevăr, să ne întâlnim cu dumneavoastră dețineți această funcție de aproape un an și aș dori să vă spun că principalele obiective ale programului de lucru, în ceea ce mă privește, nu par suficiente, pentru că nu se face trimitere la suficiente obiective practice de care avem nevoie. Avem nevoie, de fapt, de o explicație a activității agenției. Pe ce anume se bazează activitatea acesteia? ce anume, ce anume urmărește agenția, ce informații concrete se colectează, cu ce tip de informație lucrați. Dincolo de toate acestea, colaborați cu agențiile de informații din diferitele state membre? Ce volum de cereri de azil primim în uh, Europa din uh, sudul Europei. Nu avem un sistem comun de colectare a informației. Nu știm exact câte cereri de azil sunt trimise la aceste centre, câți uh, oameni sunt reținuți în aceste centre de detenție, câți oameni așteaptă, câte cazuri sunt uh, încă în desfășurare, așteptând să fie rezolvate, câte solicitări de azil sunt înaintate în cadrul sistemului Dublin și câte persoane au fost respinse, câte sunt reținute încă în taberele instalate în țările din sudul Europei. Sunt probleme despre care discutăm deja de multă vreme și nu avem date statistice pe care să ne bazăm munca și care să ne ghideze. Fără aceste informații, Parlamentul European uh, nu poate avea acces la datele de care are nevoie. Iată de ce am creat această agenție. E singurul mod uh, prin care putem furniza un răspuns comunitar la această problemă, dacă deținem date statistice. Bineînțeles, e responsabilitatea fiecărui stat membru să trimite aceste date și ca ele să fie colectate în mod corespunzător. Se pare însă că solicitanții de azil întâmpină condiții uh, mai proaste în Uniunea Europeană nu li se acordă dreptul uh, audierii cazului lor, trebuie să aștepte un timp extrem de îndelungat și sunt supuși unor condiții mult mai proaste decât cele de care au fugit. Iată de ce acest subiect este extrem de important. EASO trebuie să-și bazeze activitatea pe un nivel solid de informație. E singurul mod în care putem furniza soluții care să ducă la crearea unei abordări durabile. Iată de ce nu trebuie să știm exact care sunt activitățile concrete pe care le desfășurați, ce tip de program uh, puneți în aplicare pentru a încerca să creați solidaritate. Știm că numărul persoanelor care sunt afectate este extrem de mare de cât timp va fi nevoie pentru ca mile și mile de persoane din uh, centrele de detenție la ora actuală să își facă auzit cazul și ca cererea lor să fie procesată. De cât timp va fi nevoie pentru ca aceste centre de detenție, despre care se aud uh, povești îngrozitoare de la ONG-uri, cât de mult timp va fi nevoie pentru ca cererile lor să fie procesate. Domnul Papa Nicolau, vă mulțumesc, domnule Viser, pentru introducerea dumneavoastră. Vă mulțumim pentru informația pe care ne-ați prezentat-o. Eu eh, provin din Grecia și fac parte dintr-un, eh, dintr-o comisie pentru negocierea privind pactul pentru azil și am încercat să urmăresc evoluția la nivel european în ceea ce privește procedura de azil uh, în ceea ce privește nivelul de protecție pe care îl oferim, în um, nenumărate discuții cu actorii implicați, cu ONG-uri, cu colegii, cu alte instituții, am uh, vorbit despre ASO ca fiind un nou instrument pe care îl avem la dispoziție și pe care putem să-l folosim în viitor uh, pentru a găsi o soluție la numeroasele dosare pe care le discutăm și la multe din proiectele pe care încercăm să le sprijinim. De exemplu, mecanismul de avertizare timpului este un element esențial în negocierile privind regulamentul Dublin 2 și ne bazăm pe dumneavoastră. Văd aici, în ceea ce privește programul de lucru pentru anul 2012, că personalul uh, alocat uh, este reprezentat doar de o persoană. E vorba de personalul care este responsabil de crearea acestui mecanism de avertizare timpurie. Vă înțeleg, încercați să creați o agenție de la zero, nimeni nu vă poate contrazice. pentru a fi sincer, purtarea unor discuții privind EASO și încercarea constantă de a sprijini EASO, deoarece crede în această agenție, răspunsul pe care îl primesc de obicei este că EASO este o agenție tânără și că nu e încă pregătită. După părerea mea, și aș dori să mă alătur spuselor colegului Busutil și Lopez Romero, EASO ar trebui să devină expertul nostru pentru procedura de azil la nivel european. Aceasta este ideea mea. Creăm astfel un expert care poate să ofere ajutor fiecărui stat membru. Întrebarea mea este următoarea. Considerați că la acest Uh, punct de răspântie pentru Europa, EASO poate fi acest, uh, este acest expert. Știu că finanțarea de care dispuneți, după cum uh, spuneați deja, nu este suficientă. Dincolo de acest aspect, Eu consider că agenția dumneavoastră poate să fie cea care să ne furnizeze soluții reale pentru probleme care ne confruntăm vis-a-vis -vis de uh, procedura pentru azil. Doamna Angelili. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i urez și eu bun venit domnului Viser. Am trei întrebări. În primul rând, primele două au fost deja ridicată. Care este rolul uh, EASA în dezbaterea privind mecanismul uh, pentru solidaritate și revizuirea regulamentului Dublin? Întrebarea pe care vă adresez eu este, uh, se referă la minorii neînsoțiți. Situația acestora e una urgentă minorii sunt extrem de vulnerabili și tocmai din acest motiv au nevoie de, asist, de atenție suplimentară. Într-atât încât uh, Comisia Libe a solicitat și a primit din partea Comisiei un proiect pilot referitor la minorii neînsoțiți. Adesea, ONG-urile sau administrațiile locale gestionează problema acestor uh, minori și adesea nu dispun de resurse financiare adecvate. Copiii au într-adevăr nevoie de mai multă atenție, nu doar în facilitățile de recepție, dar uh, poate um, au nevoie de asistență psihologică, poate trebuie să meargă la școală. Ar trebui așadar să fie primiți într-un mod corespunzător, atât din perspectiva umană cât și perspectiva economică. Dumneavoastră ați atins acest subiect, însă aș dori să știu dacă există mai multe date. Doamna Mathieu. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Îi urăm bun venit domnului director. Am două întrebări pentru dumneavoastră. Prima legată de educare și formare. Aș vrea să ne spuneți mai multe despre aceste elemente, precum și despre relațiile pe care le aveți cu agenția Frontex. Mulțumesc! Domnul um, Mulțumesc. Poate că electoratul v-ar întreba de ce o politică de azil trebuie să fie comună. O motivație este să prevenim ca guvernele să uh, primească lobby de succes din partea, populației care spune că dorește să primească azil. Statele membre au uh, posibilitatea uh, de a se spăla pe mâini de această răspundere și să dea vina pe altcineva. Aici, pe UE. E ciudat că sar în uh, ajutorarea UE, dar a da vina pe UE înseamnă a da vina pe un organ care nu are răspundere clară. Deci uh, utilizez cuvântul răspundere în sensul de uh, responsabilitate aici. Parlamentul European are și el o răspund, răspund, răspundere teoretică, dar e una din multe altele. Iar electoratul, de cele mai multe ori, habar nu au ce eurodeputați au votat, ce regulă, ce regulament. Poate că ar trebui să le amintim despre ce e vorba. Mulțumesc, spune președintele. Dăm cuvântul domnului Visăr pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru observații, pentru faptul că mi-ați amintit uh, ce am de făcut și mi-ați amintit că luna de miere, perioada de grație, a luat sfârșit și acum uh, e timpul să trecem la fapte. Înțeleg această observație generală, pentru că, iată, e deja la anul și ar trebui să avem uh, plus valoare în tot ceea ce facem și cu fiecare bănuț pe care îl cheltuim. Am notat asta. Dacă îmi permiteți, aș dori să subliniez câteva aspecte specifice și aș dori să fac apoi câte observații de termen general. Dacă suntem implicați în mecanismul de solidaritate, respectiv regulamentul Dublin 2, uh, răspunsul este da, eu uh, voi participa la Consiliul Informal de mâine și um, am fost implicat în uh, discuția care s-a soldat cu câteva propuneri. Eu cred că, dat fiind acest uh, dat fiind statutul nostru, e important să fim implicați. E important ca EASO să fie acolo la masa negocierilor. Avem așadar acest sistem de alertă timpurie. E un uh, sistem foarte important și luăm în serios problema aceasta. În ceea ce privește întrebarea domnului Papa Nicolau, dacă EASO va putea să-și asume pe deplin acest rol la un moment dat. Până la urmă, acesta e chiar miezul problemei. Mi-am pus și eu această întrebare. Suntem o agenție cu resurse limitate. Așteptările la, față de noi sunt extrem de mari. Din experiență pot să vă spun că vom furniza rezultate, însă am nevoie de sprijin de orice fel. E vorba de sprijin uh, din partea tuturor. În ceea ce privește sistemul uh, de alertă timpurie, putem să creăm un asemenea sistem, așa cum uh, a subliniat doamna Lopez, doar prin cooperare. În mod surprinzător, acum nu avem informațiile necesare. În Uniunea Europeană există ceva de ceva vreme. Ehm, subiectul azilului e pe masa negocierilor de 10, chiar 15 ani în unele state de mai mult timp. Cu toate acestea, noi nu avem informații comparabile de nădejde ehm, puse la dispoziția noastră. Ideea este că noi nu renunțăm și muncim din greu. Utilizăm informațiile care ne parvin din partea statelor membre, organizăm această informație, iar ca să răspund și mai bine la întrebarea domnului Papa Nicolau, dacă mandatul EASO e autosuficient la acest capitol. Uh, obiectivul este că ar trebui să avem într-adevăr un sistem de alertă timpurie. Uh, dar eu nu am capacitatea formală de a dicta statelor membre să utilizeze cu tare și cu tare definiție sau informație sau să ne pună la dispoziție anumite date. Dată fiind organigrama EASO și modul în care activează la nivel interinstituțional, eu cred că ne putem organiza în așa fel încât să avem rezultate acceptabile. Am început uh, acest proces în uh, noiembrie trecut. Doar de atunci am și eu personalul meu. Așa că experiența mea e oarecum limitată aici, dar nu e nicio scuză asta. Am început în uh, noiembrie să colectăm informații de la statele membre o să prezint și un prim raport anual conținând uh, informații concrete și date statistice. Sper să pot să fac asta prin martie-aprilie cel târziu. Acest raport, primul de acest uh, gen, siguranță va putea fi îmbunătățit, dar cert e că va conține unele dintre informațiile la care ați făcut cu toții trimitere. Sper să putem uh, să construim ulterior pe acest gen de informație. Avem pozițiile independente ale experților, avem nevoie de acestea și pe bună dreptate le-ați solicitat și dumneavoastră. Nu o să utilizăm doar datele de la Eurostat și de la statele membre, ci și datele de la ONG-uri. Dorim să aducem la oaltă, într-o manieră independentă, diferite surse Vrem să avem diferite categorii de informații care să ilustreze imagini de alt gen. În ceea ce privește Malta și relocările, acesta e un subiect foarte important, mai ales prin prisma comunicării Comisiei de la finele anului trecut. Relocarea în sine a trebuit să fie un subiect mult mai, mult mai vizibil în politica noastră. Am uh, acordat sprijin pentru a doua etapă a relocării. Deocamdată avem niște acțiuni pregătitoare în acest sens. Așa că, deocamdată nu particip activ la relocare, dar de îndată ce cea de-a doua etapă va fi inițiată, voi fi și eu acolo. Not mentioned unaccompanied minors, of course, that's a very important uh, point to mention. Uh... În ceea ce privește minorii neînsoțiți, um, noi suntem cumva uh, sub Comisia Europeană. Comisia Europeană e cea care elaborează planul de acțiune cu privire la minorii neînsoțiți și nu numai, iar noi suntem mai apoi contractantul Uh, Comisiei Europene. Noi suntem răspunzători de această plajă de sarcini. Conlucrăm cu Comisia, conlucrăm cu Frontex pe anumite acțiuni concrete din Planul General de Acțiune. Există două subiecte principale pe care ne axăm. De exemplu, uh, evaluarea vârstei cu toate implicațiile sale. Nici nu are sens să vă spun cât de important e acest subiect, precum și întregul context uh, care e declanșat odată ce vârsta a fost identificată, evaluată. Sperăm să reușim să avem uh, ca rezultat concret niște linii directoare pentru statele membre, schimburi de bune practice, precum și prevederi generale în ceea ce privește mm, marjele asumate. ONG-urile sunt implicate și aici. Matter of training, cu referire la training. Am avut un program de training ca un proiect pilot inițiat în urmă cu câțiva ani. Au participat un număr de state membre. De la 1 ianuarie 2012, EASO a preat uh, întregul uh, curriculum cu privire la politica pentru azil. Oh, maybe 20 eight uh, as from next year, uh, to be it the general basic uh, training program. Uh. Așa că vom avea un program de pregătire pe deplin elaborat. Deja pentru acest an avem 13 activități de training uh, în toate domeniile ce țin de politica de azil. Iar pentru noi asta, e, asta înseamnă o implicare intensă. Cu privire la cooperarea cu Frontex, avem o serie de domenii în care putem coopera. Menționam minorii neînsoțiți, fiindcă Frontex e prima agenție care identifică la frontiere minorii neînsoțiți. Menționam de asemenea și sistemul de alertă și evaluările de risc venite de la Frontex. Frontex este agenția care poate să facă întrebind aceste sarcini, așa că nu ar trebui să ne dedublăm uh, eforturile. Uh, avem și o serie de alte domenii în care încercăm să cooperăm. Spre exemplu, în domeniul pregătirii profesionale, având în vedere că ambele agenții tratează într-o anumită măsură aceleași subiecte. Cu referire la sumarea răspunderii, ultimul subiect, personal, consider că e un uh, privilegiu să fiu uh, la cârma acestei agenții care și-a asumat rolul prima după tratat, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumim domnului Visser pentru prezentarea programului de lucru al Agenției pentru 2012. Mulțumim tuturor uh, pentru contribuție. Suntem ceva în întârziere. Țin să mulțumesc și interpreților pentru timpul acordat în plus. Domnule Visser, mult noroc! vom uh, lua doar un minut pauză pentru ca toți cei care nu au dreptul să participe la reuniunea coordonatorilor cu ușile închise